Okay. Colleagues, ladies and gentlemen, shall we get... Stimați colegi, domnilor și domnilor, putem să începem. Avem multe, multe pe ordinea de zi astăzi și avem în plus de asta și o întâlnire a coordonatorilor la ora 6. Deci va trebui să terminăm cu toate celelalte puncte până la 6. Să începem cu adoptarea ordinii de zi. O să, vor exista o serie de modificări la ordinea de zi, la solicitarea domnului Gasperi de la PPE. Punctul 17 și din partea doamnei Gottlieb cu privire la punctul 25. Aceste puncte vor fi amânate. Nu le vom discuta astăzi tot la solicitarea domnului William Wartmouth, punctul 15, cu privire la acordarea unei garanții a Uniunii Europene, Băncii Europene de Investiții, va fi și acesta amânat până pe 9 noiembrie, la următoarea noastră întrunire. Și în final, ca răspuns la o altă solicitare, unei colegi care nu poate fi prezente astăzi, Vom inversa articolul 22 și 23. 23 va fi discutat la sfârșitul zilei marți și vom începe după masa, tot marți, cu, articolul 20, cu punctul 22. Deci, luând în considerație acest, considerăm agenda, ordinea de zi adoptată dacă nu sunt obiecții. A trebuit totuși să vă explic de ce am avut atâtea amânări. Acestea se referă nu numai la întâlnirea de acum, ci și la următoarea, care deja este supraaglomerată. Prin urmare, consider că aceste amânări ar trebui să fie excepții Odată ce cădem de acord asupra unei ordini de zi, raportorii trebuie să-și ajusteze programul propriu în așa fel încât să poată fi prezenți la data la care urmează să le fie prezentate și discutate rapoartele. Deci dați-mi voie să vă rog, mai ales pe colegii mei raportori și coordonatori, să încerce ca pe viitor să evite situații de acest gen aprobarea ordinii de uh, procesului verbal al întâlnirii trecute. Îl considerăm și pe acesta adoptat dacă nu există obiecții sau comentarii până la sfârșitul ședinței de astăzi. Comunicări ale președintelui, punctul 3. Aș dori să vă spun că astăzi și mâine Întâlnirile noastre vor fi transmise în direct pe internet, desigur cu excepția acelor părți ale ședinței care au loc cu ușile închise. Corespondența uzuală va fost distribuită, iar mâine va avea loc a doua parte a acestei întâlniri, dar nu în această sală, ci în alta ESP 5G2. Asta din cauza unei reprogramări de ultim moment cauzată de numărul de mare de ședințe și de inundația din cealaltă clădire. Am primit o scrisoare din partea domnului David O'Sullivan, fost director al DG Comerț, domnia sa după o serie de remarci cu caracter personal, spune că a fost numit de doamna baron Ashton în calitate de președinte al Serviciului de Acțiune Externă European, fiind astfel silit să părăsească DG Comerț și în încheiere îmi mulțumește și mulțumește tuturor membrilor Comisiei noastre parlamentare pentru sprijinul adus de la începutul acestei legislaturi. O să ne lipsească foarte mult domnul Sullivan și asta numai dacă ne gândim la competența domniei sale, ci și la prestația sa personală mai ales pe planul colaborării cu această comisie. Ar trebui în mod oficial să luăm la cunoștință și să-i mulțumim domnului O'Sullivan pentru rolul pe care l-a jucat în prima parte a acestei legislaturi și pentru succesul acțiunilor pe care le-am întreprins în comun în direcția îmbunătățirii politicilor comerciale pe plan internațional ale Uniunii Europene. Punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi le vom discuta împreună. Primul se referă la acordul de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Congo privind asigurarea aplicării legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană. Iar 5 acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Camerunul cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, aceeași problematică ca și în cazul anterior. Problema este competența comisiei noastre. Domnul raportor este Ianic Jadot din partea verzilor și mi-aduc aminte că în decembrie 2005 Consiliul a autorizat Comisia să negocieze acorduri de participare cu țări producătoare de cherestea pentru a pune în aplicare un plan de măsuri din 2003 cu privire la legislația forestieră, guvernanță și schimburi comerciare cu lemn. Negocierile cu Congoul și Camerunul au, s-au încheiat recent și este nevoie de consimțământul Parlamentului pentru ca aceste acorduri să fie încheiate. Îmi cer scuze, spune președintele. Avem o solicitare. O să vă dau cuvântul după raportor, după domnul Jadot. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, ni s-a cerut să ne pronunțăm asupra două parteneriate de uh, asupra două APV-uri uh, asupra cărora Parlamentul European uh, Parlamentului European ni s-a solicitat să se pronunțe. A existat deja în 2009 un acord uh, cu Ghana, dar era înainte de tratatul de la Lisabona. Aceste dosare sunt asemănătoare, chiar dacă situațiile politice uh, Uh, Congo, Brazzaville și Camerun sunt diferite. Am dorit uh, ca în proiectul nostru să reținem ideea următoare, ținând pentru totul cont de faptul că defrișerea poate să aibă efect asupra mediului înconjurător, asupra dezvoltării și asupra elementului social evident, aceste APV-uri, acorduri de parteneriat voluntar, sunt binevenite. În ambele cazuri, chiar dacă, bineînțeles, se fac diferențe între Camerun și Congo, în ambele cazuri noi propunem ca aceste APV-uri să fie aprobate, confirmate. În schimb, avem unele solicitări pe lângă comisie, chiar dacă în ambele cazuri procesul de negociere a, procesele de negociere au respectat cadrele stabilite în ceea ce privește consultațiile cu societatea civilă, cooperarea cu aceasta, noi uh, suntem uh, noi suntem îngrijorați în ceea ce privește aplicarea acestor APV-uri. Iată de ce cerem uh, ca Comisia Europeană la șase luni după începerea aplicării APV-urilor să publice un raport privind măsurile luate pentru punerea în aplicare a acestor acorduri. Aici, mai ales în, cadrul, în cazul Congo-Brazzaville, este vorba despre consultările cu societatea civilă, implicarea acesteia, acest lucru este valabil pentru Camerun, dar mai ales pentru, și pentru Camerun, dar mai ales pentru Congo-Brazzaville. Am dorit în egală măsură ca destul de repede Comisia să identifice și să mobilizeze finanțarea necesară pentru punerea în aplicare a acestor acorduri de parteneriat voluntar în cadrul programului mai vast al FLECT care sunt cele mai bune practici, care vor fi metodele de finanțare, care va fi asistența tehnică dacă va fi necesară și cum vor fi puse în aplicare. O solicitare anume are legătură cu ipoteza punerii în aplicare defectoase a acestui acord de parteneriat voluntar și se referă la propunerea de a avea o funcție de mediator uh, în um, cazul acestor APV-uri care ar putea fi solicitată, uh, care ar putea permite societății civile, în cazul în care societatea civilă cameruneză sau congoleză ar avea o ar întâmpina probleme în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului, ar fi mai greu ca acestea să ia legătura cu guvernul, să, ar fi mai bine să avem un mediator aici la aceste APV-uri care ar putea uh, să declanșeze un mecanism uh, de uh, de analizare a plângerilor în ceea ce privește aplicarea acestor acorduri de parteneriat voluntar. Bineînțeles că noi cerem Comisiei să supravegheze cu atenție punerea în aplicare a acestor acorduri. Am dorit ca Comisia să se poată exprima în fața Parlamentului European, să ne poată informa despre starea de fapt a acestor acorduri. Dat fiind că este vorba despre primele două APV-uri care ajung în fața Parlamentului European, noi ne dorim să creăm un precedent pentru că ne dorim ca aceste APV-uri să fie bine negociate, așa cum s-a întâmplat, dar și mai mult să fie aplicate, să fie puse în aplicare cum trebuie. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Începem cu raportorii din umbră, Catherine Bildner de la ALDE. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc că ați tratat cele două rapoarte împreună. Uh, ca producător și consumator, Uniunea și guvernele Camerun și Congo au responsabilități comune pentru a eradica tăierea ilegală uh, de lemn Cred că trebuie să ne amintim că de îndată ce am discutat acest lucru, colegii noștri uh, la Nagoya în uh, Japonia au încercat să cadă de acord asupra unui uh, acord global pentru protejarea biodiversității. Acest raport încearcă să dea o valoare în plus în resurselor naturale. Industriile extractive, în special terea lemnului, care nu a fost reglementată până acum, Uh, au loc uh, în uh, zone tropicale din Africa pe scară largă nu se pune în aplicare, nu se pun în aplicare reglementările care există și nu numai că avem de-a face cu o ilegală a lemnului, însă acest lucru duce și la o creștere semnificativă a exploatării comerciale a vieții sălbatice din Africa Occidentală și în felul acesta se pun uh, presiune asupra populației autohtone care trăiește în păduri. Avem nevoie să anchetăm uh, mai mult cauzele și efectele directe și indirecte a uh, acestui fenomen. Guvernele și Uniunea Europeană trebuie să se axeze pe resursele durabile, să creeze politici pentru protejarea pădurilor. Salut uh, acest acord uh, de uh, parteneriat voluntar și cred că trebuie să se facă mai mult și există întrebări în legătură cu faptul că se folosește pe scară atât de largă lemnul provenind din zonele tropicale. Aceste produse nu sunt uh, Uh, importante numai pentru viața sălbatică, ci și pentru a combate uh, schimbările climatice. Pădurile din Camerun conțin 20 până la 30 de miliarde de tone de uh, carbon și vegetația acestora uh, este foarte importantă pentru combaterea schimbărilor climatice. Pădurile noastre aparțin lumii și așa aparțin și resursele Camerunului pădurilor uh, mondiale. Deci trebuie să le gestionăm într-un uh, mod uh, durabil și să ne asigurăm că astfel de acorduri sunt monitorizate și puse în aplicare așa cum trebuie. Trebuie să susținem bunele intenții ale acestor țări și trebuie să le ajutăm cu planuri internaționale de gestionare Obiectivul acestor acorduri uh, este unul bun și în special salut procesul inovator uh, prin care s-a ajuns la astfel de acorduri. Această nouă abordare a gestionării pădurilor, unde accentul se pune pe implicarea societății civile, astfel încât să ne asigurăm că politicile sunt întâi aprobate, apoi puse în aplicare și acest lucru să devină regula. Această abordare va fi importantă pentru succesul acestui acord, însă cea mai mare provocare stă încă în fața noastră și anume trecerea de la uh, vorbe la fapte. Mulțumesc! Nu văd uh, alt raportor din umbră care să dorească să ia cuvântul din partea GUE, domnul Higgins. Vorbitorul nu folosește microfonul. Sigur, este o problemă vitală care se referă nu numai la populația Congo și Camerun, ci, într-adevăr, populația Europei și populația întregii lumi. Uh, cred că Ianic Jadot s-a referit la toate aspectele semnificative pe care această comisie ar trebui să le aibă în vedere și pe care ar trebui să le analizeze și să le promoveze în ceea ce privește punerea în aplicare uh, a acestor acorduri și cum această aplicare apoi este verificată și monitorizată. Sigur, dacă luăm uh, Camerun și Congo împreună, Uh, pădurile care sunt implicate în ceea ce vește exporturile anuale către Uniunea Europeană, este uh, foarte semnificativ acest aport. Și problema exploatării industriale pe scară largă a pădurilor care duce la despădurire și la o amenințare la adresa biodiversității și a speciilor, e bine, aceasta este o chestiune care ne preocupă pe toți foarte mult. Susțin uh, foarte puternic cererea pe care a făcut-o raportorul și anume să avem o transparență totală în ceea ce privește societățile comerciale europene care importă lemnul cheresteaua din Camerun și din Congo cred că este de neadmis faptul că se defrișează pădurile pe suprafețe mari și asta pentru uh, profituri corporatiste. Și uh, pădurea este o resursă extrem de importantă pentru uh, omenire, um, având în vedere și rezervarele de carbon, Uh, biodiversitatea, deci trebuie să fim uh, foarte riguroși și să avem reglementări foarte stricte. Cred că este legat de acest lucru și uh, drepturile, chestiunea drepturilor omului, drepturile comunităților locale, a populației autohtone, originea uh, stelei Uh, este o problemă de viață și de moarte în uh, Congo, cu tot ceea ce s-a petre petrecut acolo, sau războaiele civile, ororile la care a fost supusă populația uh, civilă de-a lungul anilor. Cred că monitorizarea practicilor care au fost convenite deja este extrem de importantă în această situație. Cum ă, știm că limitele sunt respectate, că sunt respectate cotele, că tăierea ilegală și exportul ă, cheresterei sunt monitorizate atent. Cred că există însă și o zonă în care Uh, utilizarea rațională a resurselor trebuie să primeze în fața intereselor corporațiilor. Și mă gândesc la o schimbare uh, de, în ceea ce vește uh, tipul lemnului care este adus din Congo și Camerun, folosirea altor tipuri altor categorii de lemn care să uh, înlocuiască această chestie de bună calitate. Cred că acest lucru ne-ar ajuta și populația, oamenii de rând din Camerun și din Congo trebuie să fie avuți în vedere. Trebuie să ne gândim la păstrarea pădurilor lor, care este în interesul uh, umanității și societatea în întregul ei datorează ceva acestor populații pentru dezvoltarea lor durabilă. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă întreb dacă din partea Comisiei sunt comentarii la acest, aceste două rapoarte, mai ales în ceea ce privește sugestiile făcute de raportor. Cine reprezintă Comisia? Întreabă președintele. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt în Nicăs de la DG Development și conducem negocierile împreună cu colegii acestor două acorduri. În primul rând, doresc să îi mulțumesc domnului Jado și Comisiei INTA pentru uh, evaluarea pozitivă a uh, acordurilor uh, de parteneriat voluntar, APV, APV-uri. Așa cum domnul Jadu a menționat deja, este vorba de o inovare în acordurile internaționale, de a avea o participare atât de largă în ceea ce privește uh, participarea la negocieri a guvernelor. Sigur, noi avem această responsabilitate și modul în care procesul negocierilor s-a desfășurat a arătat atât angajamentul guvernelor, dar și implicarea tot mai mare a societății civile în aceste negocieri. Societatea civilă a preluat acest rol foarte important de a fi un uh, echilibru între interesele uh, private și publice. Acest lucru este important. Trebuie să se uh, realizeze un astfel de echilibru, astfel încât acordurile să fie puse în aplicare în mod eficient. Trebuie să vă reamintesc că sunt acorduri voluntare, nu constituie obligație, deci guvernele care se implică în negocieri pe baze voluntare uh, și de îndată ce negocierile sunt finalizate, guvernul uh, respectiv se angajează să respecte um, termenii și condițiile contractului. Există o serie de clauze uh, în aceste acorduri, astfel încât reglementările să fie uh, puse în aplicare nu numai în litera lor, dar și în confruntate cu filozofia care stă în spatele acestor acorduri. O să mă refer acum la uh, sugestiile care s-au făcut și referirile la distrugerea acestor păduri. Cred că aceste acorduri care se bazează pe legislația națională, care atât în Congo cât și în uh, Camerun uh, conțin reguli privind dezvoltarea și exploatarea durabilă a pădurilor, așadar aceste acorduri sunt construite pe conceptul de durabilitate, atât în Congo cât și în uh, Camerun, nu legea a pus problema, ci felul în care este aplicată legea. De aceea, acordurile prevăd și punerea în aplicare și respectarea legislației existente. Există și alte modalități de a combate despădurirea pe scară largă care pot să treacă dincolo de efect de uh, acordurile de parteneriat uh, voluntar. Există discuții în ceea ce privește RED și menținerea acestor uh, păduri. Și sunt uh, Uh, chestiuni la care trebuie să ne gândim atunci când avem în vedere un mandat mai larg în, pentru protecția pădurilor. Aceste acorduri dau prilejul discutării cadrului juridic cu guvernele și așa cum uh, Uh, arată raportul domnului Jadot, cadrul juridic există pentru uh, crearea acestor acorduri. Există măsuri care se prevăd și anume un audit uh, independent anual uh, apoi un observator independent care va fi uh, instituit pentru a asigura participarea societății civile și căile de atac, dreptul la o cale de atac din partea societăților uh, civile, chiar și la Uniunea Europeană, dacă acest lucru este necesar. Așadar, suntem uh, încrezători că măsurile din acest acord sunt adecvate pentru a se asigura că dacă există vreo preocupare în Congo, în Camerun, în, Camerun, în uh, celelalte uh, țări în legătură cu modul în care aceste acorduri sunt puse în aplicare sau nu sunt respectate uh, de către uh, guverne, atunci acest lucru poate fi semnalat. Auditul este foarte strict, există o serie de reguli care trebuie respectate pentru a face o analiză aprofundată a tuturor elementelor unui acord. Acum, un cuvânt în legătură cu guvernanța există o serie de lucruri pe care aceste acorduri nu le pot face. Nu sunt instrumentul potrivit dacă vrem să revizuim uh, sistemul uh, judiciar al, unui, uh, al unei țări. Nu putem să facem acest lucru. APV-ul este esențial și, sigur, problemele pe care le pun APV-urile sunt uh, și mai uh, mari, însă în uh, cooperare cu EDF există fonduri pentru susținerea acestor acorduri. Sunt de acord că este extrem de important acest lucru, însă folosirea APV-urilor nu este aici instrumentul potrivit și nu susținem acest lucru. Uh, în ceea ce privește raportarea, aș vrea să vă reamintesc că se prevede un raport anual cu privire la punerea în aplicare a acordului. Există un uh, comitet uh, comun de implementare care urmărește pas cu pas punerea în aplicare a acordului în Congo și se intenționează o transparență totală Uh, atunci când e vorba de aceste rapoarte care uh, trebuie uh, publicate. Mulțumesc! Thank you very much. Let's... Vă mulțumesc și eu pentru a închide acest punct de pe ordinea de zi. Aș dori să vă reamintesc că în conformitate cu calendarul preliminar. Aceste rapoarte trebuie să fie aprobate în 9 noiembrie. Și dacă mai ave- aveți comentarii, raportorul, dacă a avut ceva de, are ceva de comentat? Voiam să mulțumesc colegilor și reprezentantului Comisiei pentru explicațiile oferite. Există câteva aspecte unde putem să mai înregistrăm progres, într-adevăr. Am ascultat cu atenție când s-a vorbit despre toate instrumentele pe care le avem deja la dispoziție. Cred că în afara unei uh, expertize independente, cred că toate procedurile de apel, de mediere, rămân pentru noi un aspect foarte important. Uh, nu este vorba doar despre un consultant uh, extern uh, Este vorba despre o entitate care se dorește independentă de uh, partidul de la guvernare. Nu înseamnă că APV-urile trebuie să reprezinte un vector al îmbunătățirii guvernanței în aceste țări, dacă se poate face acest, acest lucru cu atât mai bine, dar noi uh, dorim ca acest instrument să fie uh, paralel uh, acțiunii guvernamentale pentru a nu exista interferențe și uh, cred că mai târziu ni se vor uh, vom avea unele răspunsuri în ceea ce privește chestiunile, transparenței companiilor care operează în acest domeniu. Mulțumesc. Trecem la punctul 6. Alec George. Avem un raport prezentat de domnul, de colegul nostru, George Sabin, Cutaș privind încheierea negocierilor cu Statele Unite referitoare la ajustările compensatorii necesare ca urmare a intenției Statelor Unite de a retrage anumite angajamente specifice privind serviciile de jocuri de noroc și pariuri în conformitate cu articolul 22, spune președintele, din acordul general privind comerțul cu servicii. Să dăm cuvântul raportorului, domnul George Cutaș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Consimțământul care se cere Parlamentului European se referă la negocierea ajustărilor compensatorii între Statele Unite și Uniunea Europeană după ce America s-a retras dintr-o serie de angajamente cu privire la jocurile de noroc și pariuri. Pachetul compensatoriu la care s-a ajuns se referă la sectoare cum ar fi cel poștal, de cercetare și așa mai departe. În, cal- în calitatea mea de raportor am încercat să obțin uh, un consens în acest sens. Am fost informat că firmele europene mai ales uh, cele care se ocupă de pariurile online, au suferit pierderi semnificative. Altele s-au plâns că sunt investigate în mod nejustificat de anumite tribunale din Statele Unite. De aceea aș recomanda Comisiei să examineze îndeaproape aceste solicitări și plângeri și să asigure echitatea în domeniu. Pe de altă parte, decizia Statelor Unite a fost luată în temeiul articolului 21 din GATS și, prin urmare, este perfect legală. Măsurile compensatorii la care am ajuns uh, sunt rezultatul unor negocieri desfășurate în prealabil și sunt, prin urmare, și ele perfect legale. Acesta ar fi un instrument eficient care ne-ar permite să evităm conflictele, războaiele economice unilaterale și sancțiunile economice. Este un acord bun pe care îl sprijin și aș ruga pe colegii mei să îl sprijine la rândul lor la vot. Alți membri ai comisiei, dacă doresc să intervină, doamna Hönig, de la comisie, aveți cuvântul? Nimic de comentat? Aveți ceva de spus? Doriți să luați cuvântul. Vă rog. Dăm atunci cuvântul comisiei. Niciun com... Nu? Comisia nu intervine? Termenul de depunere al amendamentelor. Totuși, colegul Fildner dorește să intervină. Vă mulțumesc. Probabil comisia nu este gata chiar acum să intervină, însă eu probabil mai târziu, aș dori să aud niște explicații cu privire la elementul de noutate pe care îl avem aici, în aceste compens- măsuri compensatorii. Am auzit o serie de comentarii din partea unor părți implicate care spun că la urma urmelor nu s-a schimbat nimic, nu e nimic nou. E vorba de lucruri de care deja beneficiam Deci ce ni se oferă în schimb nu e de mare valoare, mai ales dacă comparăm cu ceea ce s-a pierdut în sectorul pariurilor și al jocurilor de noroc. Deci aș dori să aflu ce elemente sunt noi, ce avantaje avem, de exemplu, în sectorul poștal. Aș dori o serie de clarificări despre acest lucru, nu acum neapărat, poate mai târziu. Comisia, puteți răspunde la această întrebare? Nu, nu chiar acum, mai târziu. Mai târziu, nu acum. Bine. Dau cuvântul raportorului, domnule Cutaș. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă cei de la comisie nu doresc să răspund, aș dori să-i spun eu colegului meu că, într-adevăr, am avut discuții cu majoritatea firmelor implicate, firmele principale implicate. Discuțiile au fost simple. Ei înțeleg avantajele acestui consens, înțeleg poziția noastră și poziția comisiei și chiar și acele companii care au suferit pierderi, v-am spus că există companii care au suferit pierderi din această cauză, însă chiar și acestea spus că, într-adevăr, nu se poate obține un consens mai bun sau un acord mai bun. Deci, din punctul lor de vedere, eu ceea ce doream este să, ca această situație să fie recunoscută și acceptată. Asta pot să vă cer în calitatea mea de raportor. Vă mulțumesc. Probabil am putea să continuăm discuția la o cafea mai târziu. Vă înțeleg poziția, sigur. În acest moment, evident, legislativul american nu are intenția de a deschide piața jocurilor de noroc. S-ar putea în viitor să fie schimbări acolo. O să vedem niște modificări în viitor, însă deocamdată situația este cum este, deci măsurile compensatorii evident nu se vor adresa sectorului direct afectat. Însă ceea ce este crucial și foarte important și ce aștept eu de la comisie e să ne arate că se primește o compensație echivalentă în alte sectoare. Discutând cu diferiți experți de la comisie, am avut impresia că o serie din concesiile făcute, mai ales în sectorul poștal, nu se ridică la nivelul pierderilor suferite în sectorul jocurilor de noroc. Și dacă acolo nu s-a oferit mare lucru, sper că în altă parte s-a oferit mai mult, că e vorba să avem un echilibru. Să se ofere eventual acces, acces egal pe piață, dar în alt sector. Probabil, într-adevăr, acordul actual este cel mai bun posibil, însă vreau să știu dacă într-adevăr se oferă compensații egale sau americanii râd de noi ne spun uh, vă luăm o cantitate mare și vă dăm o fărmiță în compensație, pentru că dacă așa stau lucrurile, da, putem aproba ceea ce ni se propune, însă măcar să protestăm în mod zgomotos. Aș vrea totuși să am o estimare, deci înainte de vot aș vrea să văd cât pierdem, cât primim. Există vreun motiv pentru care Comisia nu dorește să răspundă la această întrebare? Întreabă președintele, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc că motivul a fost că n-am, n-am reușit să ridic mâna suficient de repede. Aș dori să clarific acest aspect. Există, evident, elemente noi, angajamentele sunt noi. Noi am propus acest acord Consiliului pentru că noi considerăm că este într-adevăr unul avantajos. Dacă vă uitați la angajamentele în sectorul poștal, curierat, servicii de depozitare, cercetare și dezvoltare și alte sectoare, testare și analiză, e vorba de angajamente complete. Statele Unite s-au angajat complet în acest sens. Sunt elemente pe care și le înscriu acum în ordinea de zi, la rândul lor. Va schimba asta situația de pe piață? Bine, asta mai trebuie examinat, însă nu așa se negociază angajamentele GATS, pentru că aceste angajamente asumate reflectă uneori situația de pe piață, dar piața este deschisă. Angajamentul se referă doar la deschiderea pieței. Însă, prin definiție, noile angajamente sunt noi angajamente pentru că n-am putut obține compensații în sectorul direct afectat, am considerat că aceasta este alternativa preferabilă și am avut negocieri destul de dificile de altfel. Vă mulțumesc. Dau cuvântul raportorului pentru a închide această discuție. Am o solicitare de la, din partea domnului Salvatore Iacolino, raportor din umbră Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă tem că nu am avut plăcerea de a audia integral prezentarea. Mi se pare însă că ar fi nevoie de mai mult aici nu avem decât termeni foarte generali. Ne-ar trebui ceva mai concret, o descriere mai detaliată a măsurilor compensatorii. Cam asta ar fi scurta mea luare de poziție. L-aș ruga pe raportor să adauge la materialul prezentat pe care altfel îl sprijin, dar să ofere uh, mai multe cu privire eventual la sănătatea celor din sector, mai ales uh, în cazul persoanelor care lucrează în uh, supuși la anumite riscuri. Dau cuvântul raportorului pentru ultimele observații. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să le mulțumesc colegilor care au intervenit. Sunt uh, deschis la discuții cu oricare dintre dumneavoastră, să vedem uh, cum uh, am putea îmbunătăți acest raport, însă nu uitați, e vorba de consens și putem spune da sau nu. Dincolo de asta, da, putem asigura, putem oferi anumite explicații sau putem elimina anumite lucruri, mai mult de asta nu putem, însă sunt extrem de deschis la orice discuție. Dacă aveți idei, putem discuta între noi ca să nu blocăm aici mersul lucrurilor. Vă mulțumesc! În ceea ce privește calendarul, termenul de depunere al amendamentelor 29 al acestei luni. Și nu uitați, aici este vorba de consens, există limitări la numărul de amendamente pe care le puteți depune. Votul în comisie va avea loc pe 1 decembrie 2010 dacă Trecem la punctul 7, prezentare a Comisiei cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului și Consiliului de introducere a preferințelor comerciale autonome de urgență pentru Pakistan. Propunerea a fost înaintată Parlamentului, discutată în Parlament avem aici reprezentanții comisiei care ne vor prezenta poziția acestei instituții cu privire la acest dosar. După cum știți, după inundațiile de acolo, Consiliul European a mandatat negocierea unor măsuri de urgență de ajutorare a Pakistanului. Printre aceste măsuri, o propunere de regulament de suspendare unilaterală a taxelor vamale la, anumite, la importul de anumite, anumite produse din Pakistan pentru o perioadă de 3 ani. Textile și îmbrăcăminte, de exemplu, s-au selecționat 75 game de produse valoare totală aproape 900 de milioane de euro, reprezentând aproximativ 27% din importurile Uniunii Europene din Pakistan. Liberalizarea acestor uh, game de produse va însemna se va ridica undeva la o sumă de 100 de milioane pe an în comparație cu 2009, pe când scăderea veniturilor din tarife se va ridica la undeva puțin peste 80 de milioane de euro. Dată fiind natura acestui aranjament și importanța acestuia, Uniunea Europeană va trebui să solicite o derogare din partea Organizației Mondiale a Comerțului de la Geneva am avut o întâlnire bilaterală recent cu ministrul de externe al Pakistanului la solicitarea domniei sale și am discutat doar aspecte privind schimburile comerciale, printre care și această propunere de regulament. Ministrul pakistanez a subliniat beneficiile pentru țara sa și m-a rugat să asigur adoptarea rapidă a acestui regulament, Consiliul și la Parlament. Eu l-am asigurat pe domnul ministru că, în opinia mea, ar trebui să sprijinim Pakistanul în aceste momente dificile și, de asemenea, i-am explicat că Comisia noastră parlamentară trebuie totuși să vadă dacă, ce, ce probleme va pune această, acest regulament industriei europene și a producător, și producătorilor europeni. Prin urmare, aș ruga reprezentanții comisiei să ne explice puțin conținutul acestui important regulament și îl avem pe domnul Ignacio Garcia. Domnule Garcia, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este o bucurie pentru mine că vă pot prezenta acum această propunere în mod oficial uh, în fața INTA, chiar dacă am discutat deja cu ușile închise acest subiect acum câteva săptămâni. După cum știți, această propunere din partea Comisiei Europene a fost solicitată în unanimitate de către Consiliul European. S-a cerut uh, ajutorarea Pakistanului în situația actuală nu numai prin asistență umanitară și pentru dezvoltare, ci și prin, citez, niște măsuri comerciale ambițioase. Comisiei Europene i s-a cerut să întocmească o propunere în luna octombrie, ceea ce am și făcut, și i s-a cerut, în egală măsură, să țină cont de sensibilitățile industriale din Uniunea Europeană. În această prezentare aș dori să mă refer la unele dintre chestiunile la care ați făcut referire, care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră. Bineînțeles că sunt gata să vă răspund și la întrebări mai precise și uh, uh, să mențin legătura cu dumneavoastră după ce vor fi numiți raportori. Aș vrea să mă refer mai ales la modul în care această listă de propunere anexată acestei propuneri, cum a fost aleasă ea, care sunt datele pe care le avem privind impactul acestei propuneri asupra industriilor europene și în cele din urmă aș dori să vă spun câteva cuvinte despre calendar. În primul rând, în ceea ce privește această listă de produse la care se referă propunerea, am considerat uh, în cadrul comisiei că este important să analizăm cu atenție uh, această situație. Fiecare produs uh, exportat de Pakistan către Uniunea Europeană și care face obiectul unor taxe dacă se exportă în cantități minime, trebuie să fie luat în considerare în ceea ce vește această solicitare de suspendare, eliminarea taxelor. Acesta a fost punctul nostru de plecare. Toate produsele care erau produse netextile au fost incluse în propunerea noastră, cu două excepții. Una dintre ele este orezul, care, după cum știți, este un aliment de bază, deci am considerat uh, că nu era binevenit uh, să ne ocupăm de el în această propunere. Și încă un produs uh, care este supus taxelor în Uniunea Europeană. Cel, toate celelalte produse netextile care sunt exportate în Uniunea Europeană de către Pakistan, Pakistan, chiar în cantități minime, sunt acoperite de această propunere. În al doilea rând, ne dăm seama care uh, sunt sensibilitățile uh, în jurul industriilor textilelor și îmbrăcămintei, îmbrăcăminții. Iată de ce nu am inclus 47 uh, de linii tarifare pentru textile și îmbrăcăminte în ceea ce privește exporturile de la Pakist- din Pakistan la Uniunea Europeană. Și aici și aici, lingeria de pat, uh, care este un produs uh, foarte delicat, să spunem așa, nu este inclus. Cum am spus, 47 de game de produse nu sunt incluse în această propunere. În al doilea rând, ne-am dat bine seama că etanolul este un produs care este și într-o oare măsură delicat în Uniunea Europeană, iată de ce, în cazul etanolului, am hotărât să-l includem în propunere, dar să o facem Uh, cu o cotă a uh, tarifelor, uh, taxelor. Excluderea etanolului nu ar fi fost adecvată, fiindcă, în primul rând, dorim să ne asigurăm că această propunere include și alte sectoare în afară de textil și al îmbrăcăminții. V-ați referit la suma de 100 de milioane, este vorba de estimările noastre în ceea ce privește uh, Majorarea exporturilor care va rezulta din aplicarea acestei propuneri pentru a putea evalua însemnătatea economică, aș putea eu acum să vă dau alte cifre și alte date suplimentare. Producția europeană totală a acestor produse care sunt acoperite de această propunere este de 24 de miliarde. Dacă facem o comparație, ne dăm seama că este vorba de mai puțin de 0,5% din producția Uniunii Europene. Acesta este impactul. Importurile totale în Uniunea Europeană la produsele care sunt scutite de taxe este de 15 miliarde. Așa puteți înțelege importanța propunerii făcute și a impactului economic astfel încât Comisia Europeană este de părere că a făcut tot ce îi stătea în putință pentru a se asigura că vă prezentăm o, o propunere ambițioasă care să creeze posibilități suplimentare de acces pe piață Pakistanului într-o perioadă limitată, în același timp s-a ținut cont de sensibilitățile industriei Uniunii Europene. Iată de ce un număr mare de produse textile și de îmbrăcăminte nu sunt acoperite de această propunere. În ceea ce privește impactul asupra statelor membre ale Uniunii Europene, acesta este inevitabil, dat fiind contextul economic, precum și faptul că Pakistanul este foarte competitiv în ceea ce privește textilele din bumbac, Astfel, statele membre care produc textile din bumbac vor fi afectate, dar aceasta este o realitate economică inevitabilă. Dar, așa cum am spus, impactul general la nivel economic este nesemnificativ. În ceea ce privește calendarul, la Comisia Europeană noi considerăm că este foarte important să să punem în aplicare această decizie unanimă a statelor membre de a prezenta și de a livra acest pachet economic pentru Pakistan. Noi sperăm să, ca această scutire de taxe să fie aprobată până la sfârșitul anului la Geneva, iar noi am dori să înaintăm solicitarea până pe 11 noiembrie, fiindcă aceasta este dată limită, dacă dorim ca aceasta să se aprobe până la sfârșitul anului la Geneva și sperăm în egală măsură că acest lucru va însemna că vom putea uh, conlucra cu Parlamentul și Consiliul pentru ca acest regulament să fie adoptat înainte de sfârșitul anului. Încă o chestiune pe care vreau să o lămuresc este faptul că noi dorim să respectăm regulile OMC, iar acest regulament va fi aplicat numai în momentul în care uh, s-a ajuns la un acord uh, la Geneva asupra unui scutil de taxe în conformitate cu regulile OMC. Iată ce doream eu să vă spun uh, în prezentarea mea introductivă. Sunt uh, sigur că aveți întrebări privind um, aspectele despre care v-am vorbit. Sunt gata să vă răspund aici, dar și um, atunci când, vă, când veți, vor fi numiți raportorii, mă pot întâlni cu ei și putem discuta mai în amănunt uh, pentru a lămuri uh, chestiunile pe care doriți, veți dori să le discutăm. Mulțumesc foarte mult, uh, vă mulțumesc pentru această um, prima prezentare care a suscitat multe îngrijorări în Parlamentul European și în statele membre, după cum bine știți. Eu uh, însumi am cerut Departamentului de Politici Parlament, al Parlamentului European o evaluare a impactului uh, pe care, îl vor avea, pe care îl vor avea aceste măsuri și, în egală măsură, am uh, adresat unele întrebări comisarului de Gucht, întrebări pe care aș dori să le adresez din nou uh, în cadrul uh, acestei ședințe, înainte de a da cuvântul colegilor mei. În primul rând, de ce? De ce această perioadă, această durată de trei ani? Este vorba despre o situație de urgență. Se justifică oare o perioadă de o durată de preferință comercială de trei ani? Bineînțeles, este un caz excepțional. În al doilea rând, pe mine nu m-au uh, convins uh, justificările cu privire la etanol. Este un uh, subiect delicat, dar este oare mai delicat de- decât alte produse textile, de pildă? Și oare unele importuri textile nu ar putea să dovedească la fel de delicate în unele țări sau regiuni europene, la fel cum, cum este situația și cu, etano- cu etanolul. Sau ar trebui oare să conchidem că există anumite, că unele industrii în unele țări sunt mai egale decât celelalte în ceea ce privește preferințele comerciale acordate țărilor terțe? În al treilea rând, m-a uimit faptul că Comisia nu a oferit date și informații Uniunii Europene pe baza cărora pe, baza cărora s-au făcut aceste alegeri și s-au luat aceste decizii. Nu văd cum ar putea Comisia noastră și cum ar putea Parlamentul European să se aplece asupra acestei chestiuni fără a avea aceste informații la dispoziție. Bineînțeles, Comisia Europeană trebuie să dețină aceste informații, informații care au dus la alegerile de pe listă, la cotele de etanol, lipsa de cote pentru alte importuri. Și cred că noi avem dreptul la, să primim aceste informații și este de datoria Comisiei să ni le ofere, să ni le ofere nouă Comisiei INTA, precum și Parlamentului European. În al patrulea rând, mă întreb de ce Comisia Europeană nu spune nimic despre măsuri în ceea ce privește um, major, creșterea importurilor la unele produse. Comisia își dă seama oare de, de faptul că trei ani este o perioadă lungă de timp și că avem nevoie de unele măsuri de, de control, de salvgardare pentru a putea evita situații negative. Ar fi binevenit aici o revizuire la sfârșitul uh, primului an, la uh, sfârșitul fiecărui an, care să se bazeze pe studiile de impact pentru a vedea dacă nu cumva acest sistem uh, trebuie întrerupt sau cel puțin suspendat parțial. Noi uh, vom uh, da Pakistanului unele uh, preferințe comerciale foarte însemnate, fără să-i cerem nimic în schimb. N-ar trebui oare să cerem acestei țări să renunțe la restricțiile actuale asupra exporturilor în Uniunea Europe- către Uniunea Europeană în sectorul textilelor, cum ar fi fibrele de bumbac și așa mai departe care ar atenua, într-un fel, impactul negativ al măsurilor luate asupra unor țări europene și asupra unor industrii europene. Și, în ultimul rând, bineînțeles, uh, trebuie să obținem acordul OMC și e clar că Multe țări vor fi nemulțumite de preferințele comerciale oferite Pakistanului, fiindcă vor fi afectate uh, la nivelul exporturilor către Uniunea Europeană. Nu o să dau nume aici, nici nu e nevoie. Dar am unele îndoieli în ceea ce privește posibilitatea Uniunii Europene de a oferi concesii pentru ca la OMC să se adopte această scutire tarifară în cazul în care se va confrunta Uniunea Europeană cu dificultăți la Geneva. Ar exista posibilitatea unor concesii, cel puțin pentru Brazilia, în ceea ce privește etanol. De asta există contingente, cote pentru etanol? Dau cuvântul acum colegilor mei, începând cu domnul Fielner. Thank you very much. Uh... Mulțumesc. Aș dori să încep pe o notă diferită, să spunem, în comparație cu onorabilul președinte. Am avut o dezbatere în Strasburg și la vremea aceea deja am spus că mă bucură propunerea Comisiei. Consider că este o modalitate înțeleaptă și brună de, bună de a trata astfel de probleme. Și am fost chiar impresionat de Consiliu, de faptul că au reușit să își dea o aprobare atât de rapidă. Pentru că în vremuri moderne trebuie să combinăm asistența cu comerțul. Care e valoarea asistenței ajutorului dacă încă dorim să impunem uh, tarife și să uh, îngreunăm uh, situația țărilor care trebuie să exporte ca să-și construiască propria capacitate. Cred că este un lucru modern și bun de făcut, să combinăm asistența cu comerțul. Apoi, trebuie să spun că acest, uh, uh acest document a fost uh, elaborat rapid. Uh, reacția mea naturală ar fi fost, <laughs> e bună, dar nu suficientă. Asta ar fi fost o reacție normală. Însă trebuie să spun că uh, ascultându-l pe Beți, ascultând dezbaterea și pe uh, colegi, ascultând criticile care au fost aduse, pe care nu le înțeleg întru totul, nu, eu pot să spun că uh, nu văd logica uh, acelor 47 de linii uh, tarifare pe care le-a selectat uh, Comisia. Uh, eu aș spune cu cât mai multe, cu atât uh, mai bine. Însă acum, având în vedere criticile aduse de colegi și bănuiesc criticile aduse de o serie de state membre, uh, pot să înțeleg de ce au făcut acest lucru. Dacă există o zonă unde eu aș putea să întreb de ce este cea a etanolului. A spune invers decât cele spuse de uh, președinte. De ce să avem o cotă tarifară pe uh, etanol? de ce trebuie să avem uh, tarife pe energie, mai ales atunci uh, într-o situație în care discutăm securitatea energetică și credem că e nevoie de mai multă energie și de mai multă bioenergie. Deci, în aceste circunstanțe, dacă am putea să reducem aceste uh, tarife fără cote, și uh, dorim acest lucru pentru că noi în Comisia uh, Envi discutăm astfel de situații. E bine, în aceste împrejurări, în Pakistan, nu înțeleg această cotă tarifară. Poate că este uh, un lucru delicat pentru unele state membre, însă trebuie să avem în vedere interesul general al Uniunii Europene și cred că ne-ar fi mult mai bine fără. Este întotdeauna greu să dai dovadă de solidaritate și vorbim foarte mult uh, în cameră despre solidaritate. O facem tot timpul. Dar atunci când trebuie să votăm Uh, pe acte de solidaritate, problema este ceva mai uh, dificilă. Cred că cel mai greu este să fim față în față cu cei care ne votează și să le explicăm acest lucru. Este vorba de solidaritate cu un text al Uniunii Europene sau cu uh, cei care au suferit de pe urma inundațiilor din Pakistan. Cred că trebuie să dăm dovadă de același curaj de care au dat până acum dovadă Comisia și Consiliul. Uh, în ceea ce privește acele garanții despre care s-a vorbit, trebuie să vă reamintesc că este o situație excepțională și este într-adevăr o propunere excepțională. Deci trebuie să folosim niște măsuri uh, excepționale, dar așa cum au susținut unii cu niște excepții excepționale, asta mie mi se pare o contradicție cred că dăm preferințe comerciale, acordăm astfel de preferințe pentru că uh, sperăm că și noi vom uh, exporta, sperăm că ei își vor uh, spori exporturile către Europa pentru că alminter de ce mai facem asta? Dacă credeți că o astfel de propunere nu are consecințe asupra importurilor uh, în Europa, atunci să punem punct discuției. Uh, Pakistanul își va uh, spori exporturile și asta este ideea pe care uh, se bazează uh, această consolidare a prosperității prin comerț. Și din punctul meu de vedere, nu aș spune că trei ani reprezintă o perioadă foarte lungă. Gândiți-vă la cât uh, trebuie ca să reconstruim Pakistanul, aș spune că trei ani este o perioadă scurtă. Sunt de acord cu președintele. Am vrea și noi să știm care este raționamentul care a dus la această opțiune trei ani. Da, de ce trei ani? De ce nu cinci ani? Și nu în ultimul rând, aș vrea să știu cum, în aceeași notă, asemenea președintelui, cum Comisia uh, se așteptă că va fi primit acest document în OMG. Vor fi dificultăți, uh, Uh, cred că este un pas uh, important și anume de a combina uh, măsurile de asistență cu posibilitățile acordate Pakistanului de a returna aceste servicii și de a exporta mai mult. Ian, Ianic Iadov de la Verzi. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost încântat să aș dori și eu să aud răspunsul Comisiei în legătură cu perioada de trei ani. Întrebarea mea se referă la etanol și nu atât la textile. Reprezentantul Comisiei a încercat să anticipeze întrebările pe care le punem în legătură cu etanolul. Însă, de fapt, ajungem la uh, ceea ce reprezintă fundamentul acestui pachet de urgență pentru Pakistan. Cine, pe cine dorim să ajutăm prin acest pachet? întreprinderile sau uh, populația pakistaneză. Mi s-a părut, la un început, că mandatul încredințat Consiliului Comisiei este să formuleze o propunere care să ajute populația Pakistanului. Dar, așa cum știți, zahărul este o marfă foarte prețioasă, este un produs alimentar esențial, mai ales atunci când avem uh, o populație care suferă de pe urma insecurității alimentare. Și când vedem care este situația zahărului în Pakistan în ultimii ani, vedem că uh, conversia uh, unor culturi uh, în uh, plante uh, energetice pune uh, Um, în pericol această uh, securitate alimentară. Și atunci întrebarea devine simplă, și anume, cum în mandatul său de a ajuta populația pakistaneză și mai ales pentru a face față insecurității alimentare. Cum vede această creștere uh, a Uh, exportului de etanol către Europa. În al doilea rând, care este analiza făcută de comisie în ceea ce este evoluția prețului zahărului pe piața pakistaneză și efectul de creștere a prețului zahărului pe plan local legat de etanol. În al treilea rând, care sunt informațiile Uh, Comisiei în legătură cu condițiile de cultură a zahărului în uh, Pakistan. Trebuie să ne gândim în instituțiile europene la uh, durabilitatea acestor condiții și o ultimă uh, întrebare de natură aproape juridică. Cum va privi uh, Comisia originea zahărului? Um, Pakistanul și-a propus să uh, aibă o independență în ceea ce privește uh, zahărul și atunci cum vede uh, Comisia creșterea cotei de, de hidrocarburanți din Pakistan dacă consideră Comisia că aceasta este în conformitate cu articolul 1 privind preferințele comerciale, care se referă la zahărul de origine pakistaneză. Mulțumesc! Mulțumesc! David Campbell Mulțumesc, domnule președinte. Iată cum privesc eu lucrurile. Uh, avem uh, o problemă în Pakistan cu uh, armele nucleare, prezența Al-Qaeda, faptul că Pakistanul a fost lovit de inundații recent și aud aici de o recomandare uh, de a um, scuti uh, uh, în 47 de linii tarifare produsele din Pakistan. E vorba de o listă uh, de obstacole pe care am văzut-o și vreau să pun o întrebare. Punem oare interesele protecționiste uh, ale Uniunii Europene uh, în fața securității internaționale, pentru că știm că pakistanezii au fost împinși în brațele extremiștilor și aceasta nu ajută pe nimeni din această instituție și din afara acesteia. Mulțumesc. Domnul Higgins, cred că majoritatea populației este de acord cu necesitatea de a-i ajuta pe cei care uh, suferă de pe urma inundațiilor în uh, Pakistan în care avem 20 de milioane de oameni care au fost uh, afectate serios de inundații de patru ori populația Republicii Irlanda. Deci e vorba de o, o catastrofă naturală de mari proporții. Aș dori de asemenea să adresez o întrebare domnului Garcia și Comisiei. De ce Consiliul s-a limitat la această cale îngustă de a încerca să acorde asistență populației Pakistanului să depășească uh, această catastrofă naturală și dacă Comisia a făcut o analiză cu privire la cine va profita într-adevăr de pe urma acestor trei ani de uh, concesii. Cei care suferă în Pakistan sunt cei mai săraci dintre săraci, uh, micii agricultori și populația uh, lucrătoare. Și în ce fel afectează această uh, propunere uh, duce la o creștere a bunăstării uh, categorii, de unde nu știm că mm, capitaliștii vor fi cei care vor profita de pe urma acestor concesii. Într-o țară care este foarte cunoscută uh, mai ales în anumite zone, pentru un grad înalt de corupție. De unde nu știm că beneficiarii acestor concesiuni vor fi ă, tot corupții? De asemenea, domnule președinte, una dintre problemele cheie în Pakistan acum este uh, alimentația uh, și subzistența celor afectați. Zeci de mii de copii, de pildă, sunt uh, subnutriți, există o criză alimentară și producția alimentară în Pakistan este alimentată de relațiile feudale uh, care există încă uh, în uh, mediul rural, așa cum se întâmpla în Irlanda în secolul XIX, cu costuri foarte mari pe care le suportă populația de ce nu v-ați gândit că poate uh, ajutorul pentru o creștere a producției de alimente uh, ar ajuta mai mult uh, populația să se vizeze pe plan local creșterea producției și în felul acesta Uh, s-ar îmbunătăți uh, starea de nutriție a populației din aceste zone. Uh, din cauza de unde nu știm că nu se vor face speculații pe marile burse alimentare, plecând tocmai de la situația din Pakistan. Din nou vreau să întreb Comisia V-ați gândit în ce mod rambursarea datoriei afectează populația din uh, Pakistan? Există resurse care ar putea uh, fi uh, canalizate pentru ajutorarea celor suferinți, pentru reconstruirea a unor zeci de mii de case care au fost distruse. Uh, ce puteți spune despre ștergerea uh, unei părți mari a datoriei pentru a canaliza resursele în direcțiile pe care le-am menționat? Cred că avem de-a face cu o propunere foarte îngustă, dacă privim lucrurile din acest unghi. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu. Dau încă o dată cuvântul reprezentanților comisiei, nu fără a clarifica un lucru uh, poziția mea nu înseamnă că refuz această idee de a ajutora Pakistanul prin măsuri comerciale, însă nu. Mă refeream la anumite incoerențe din propunerea comisiei și vreau o clarificare, vreau să aflu cine va plăti prețul în ultimă instanță. pentru că, într-adevăr, este un lucru să demonstrăm noi ca Uniunea Europeană solidaritate cu Pakistanul și E un alt lucru dacă ne uităm că doar 6 sau 7 din cei 27 de membri plătesc prețul. Întrebarea este într-adevăr perfect legitimă, însă nu, doream să dau cuvântul comisiei. Mi s-a părut că mi-a spus numele și de aceea am, am reacționat. Nu, comisia are cuvântul. Vă mulțumesc. Că... Dați-mi voie să mă refer la întrebările pe care le-am auzit până acum. În primul rând, răspunsul european la criza din Pakistan nu se bazează exclusiv pe măsuri comerciale. Dacă vă uitați la declarația Consiliului, vedeți acolo că acest răspuns va trebui să includă uh, și asistență umanitară și pentru dezvoltare, precum și măsuri cu caracter comercial. Deci aceste măsuri cu caracter comercial se înscriu într-o gamă mai largă de inițiative europene asumate ca răspuns la criza din Pakistan. Uniunea Europeană s-a angajat să ofere 320 de milioane în ajutor umanitar imediat pentru Pakistan. Deci e vorba de o gamă mai largă de măsuri europene menite a ajuta Pakistanul în această situație extrem de dificilă. În al doilea rând, ați solicitat mai multe informații pentru Parlament cu privire la modul în care s-a pregătit această propunere cum s-a selectat, s-au selectat produsele de pe listă și impactul economic al acestei măsuri. Vom încerca, evident, să facem acest lucru, dar există anumite limite clare în materie de informațiile pe care le putem procura și prezenta, însă o să încerc să vă ofer mai multe detalii. Ne vom întâlni cu raportorul și vom avea o discuție mai amănunțită cu privire la aceste diferite puncte. În, apoi, uh, etanolul în comparație cu produsele textile. Primul comentariu ar fi că Spre deosebire de situația produselor textile delicate, care sunt excluse din această propunere, noi nu am exclus și bioetanolul. Acesta este prins în propunere tocmai pentru că noi am considerat că este important să includem și produse uh, importante din punctul de vedere al diversificării economiei pakistaneze. Întrebarea pusă de domnul Jadou Pakistanul folosește melasă în producția de etanol. Deci dacă ei exportă mai mult bioetanol, asta nu înseamnă o scădere a cantității de zahăr comercializat comercializată pe piața internă pakistaneză. Nu, Pakistanul este un exportator principal de bioetanol către uh, Uniunea Europeană. Nivelul stabilit corespunde practic volumului exportat de Pakistan în 2008. Deci tot ce se exportă în cadrul acestui acord preferențial va respecta uh, reglementările europene în materie de origine a produselor cu regim preferențial, inclusiv cele care se referă la bioetanol. Însă vom lua în considerație spusele domnului Jadot și treptat uh, mă voi referi la toate celelalte puncte pe care le-a atins și domnia sa. În ceea ce privește poziția țărilor terțe la Geneva, sigur, dorim să purtăm discuții cu toate țările reprezentate în OMC pentru a ne asigura că avem sprijin în cadrul OMC pentru această propunere și avem sprijin rapid. Un aspect delicat se referă la impactul acestei propuneri asupra țărilor mai puțin dezvoltate. Noi aceste produse textile pe care le-am identificat noi și pe care le-am prezentat la Geneva ar putea avea un anumit impact asupra țărilor mai puțin dezvoltate, însă produsele respective care s-ar referi la această vulnerabilitate nu au fost incluse în propunerea noastră. Nu avem intenția de a ne târgui acolo și să vedem cum obținem sprijinul altor țări. Nu, sperăm pur și simplu că țări cum ar fi India, Brazilia și China, cu o reprezentare puternică la OMC, își vor da seama că este important să avem un astfel de răspuns la o situație excepțională cum este cea cu care se confruntă în prezent Pakistanul. Ați mai eh, prezentat o serie de alte aspecte perfect legitime, durata de ce trei ani. E bine, un lucru este clar, dacă dorim să creăm investiții, dacă dorim să îmbunătățim accesul la piețe, este nevoie de o perioadă minimă pentru acest tratament preferențial, altfel impactul urmărit nu este realizat. Durata exactă poate fi încă discutată în mod perfect legitim în comisie și se poate discuta și la nivelul statelor membre, pentru că trebuie să vă spun, deocamdată nu avem de face decât cu o propunere a comisiei. Consiliul ne-a rugat să formulăm o propunere, însă statele membre o examinează în prezent, ar putea să fie obiecții ridicate de anumite state membre cu referire la anumite componente ale acestei propuneri formulate de comisie. De asemenea, am luat notă și de ideea acestei clauze de salvgardare, ce se întâmplă cu taxele la export. Dar trebuie să vă spun că în prezent Pakistanul nu are taxe la export pentru bumbac. Am discutat acest aspect cu Pakistanul, într-adevăr, și am spus că acest lucru ne îngrijorează. Deci există, într-adevăr, o serie de aspecte pe care, pe măsura colaborării noastre, în direcția construirii rapide a unui text definitiv al propunerii, le vom putea examina în, mai în detaliu. Însă trebuie să vă spun că Comisia Europeană are o poziție destul de fermă nu vedem vreun rost să reducem și mai mult lista de produse incluse în această propunere. Considerăm că este o listă, într-adevăr, pe de o parte ambițioasă, care ia în considerație interesele și uh, îngrijorările industriei europene, dar dacă reducem această listă, ajungem foarte curând la o măsură care nu va avea niciun impact economic, nicio valoare economică pentru Pakistan. Deci v-am rugat foarte, foarte mult să încercați să nu intrăm în discuții menite a reduce lista propusă aici. Vă mulțumesc! Rămân într-adevăr o serie de aspecte de discutat uh, cu referire la această problemă și vom reveni la ele. Însă acum să trecem la punctul 8 Punctele 8 și 16 de pe ordinea de zi le vom discuta împreună. Ambele se referă la acorduri identice cu două țări diferite, Australia și Noua Zeelandă. Eu sunt raportor pentru ambele. Rapoartele sunt similare, diferă doar numele țării vizate. Parlamentul uh, a fost solicitat să-și dea consimțământul pentru acordurile de modificare a acordului între Comunitatea Europeană și Noua Zeelandă și Australia prin recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității. Ideea este de a simplifica funcționarea acordurilor existente care, intră, care au intrat în vigoare în ianuarie 1999 deci cu 11 ani în urmă. Recunoașterea reciprocă în materie de valoare a conformității și acordurile respective se referă la evaluarea conformității produselor reglementate. Astfel de acorduri dau părților autorității de a testa și certifica produsele conform standardelor partenerilor pe teritoriul propriu și anterior exportului. Aceste acorduri elimină o serie de bariere tehnice, păstrând în același timp obiectivele de siguranță ale fiecărei părți implicate. Parlamentul este rugat să își dea avizul în ideea de a se oferi mai multă flexibilitate sectorului și de a se elimina restricțiile inutile din calea comerțului dintre părți. De asemenea, se dorește reducerea poverii administrative și facilitarea și clarificarea funcționării acestor schimburi există și o anexă cu privire la produsele medicinale și o alta la dispozitive medicale. Acestea au fost revizuite pentru a se lua în considerare progresele înregistrate în domeniu și modificările introduse la corpul principal al articolului Nu există implicații financiare, după cum spune și raportul. Salut îmbunătățirile aduse de aceste modificări și invit Parlamentul European, începând cu comisia noastră, să își dea consimțământul cu privire la aceste două acorduri. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dumneavoastră sunteți raportor din umbră. Vă dau cuvântul, Christopher Field. E, e greu ca de data aceasta sunteți de acord cu mine, de data aceasta sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte. Însă se poate într-adevăr discuta, să vedem cum abordăm astfel de rapoarte. Știm într-adevăr că Uniunea Europeană face multe lucruri bune, și mă gândesc că multe dintre acestea nu necesită munca unui raportor sau unui raporton din umbră. Probabil trebuie să jucăm jocul uh, regulilor de procedură, însă discutăm, sunt lucruri importante, dar uh, foarte puțin controversate. Nu știu dacă are rost să le discutăm. Uh, deci mai curând de, de, decât să discutăm uh, conținutul acestor uh, acorduri, să vedem eventual ce am putea face cu astfel de propuneri care nu sunt deloc controversate. Însă sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră. Într-adevăr, uh, din fericire, subiectul nu este unul deloc controversat, chiar dacă este de importanță deosebită. Votul va avea loc pe 9 noiembrie Asta dacă suntem notificați de Consiliu între timp. Am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Arthur Lopian. Aveți cuvântul? Vă mulțumesc. Mă numesc Arthur Lopian de la DG Comerț. Sincer, nu am nimic de adăugat la raportul dumneavoastră. Cred că are acolo tot ce trebuie. Nu este o inițiativă nouă, avem relații foarte bune cu Australia și Noua Zeelandă. Este vorba, în cazul de față, doar de simplificarea poverii administrative și de simplificarea gestionării acestor acorduri este o problemă cu caracter tehnic, nu este nicio controversă aici, însă dacă există întrebări, sunt dispus să vă răspund. Dincolo de asta, nu pot spune decât că sunt pe deplin de acord cu evaluarea raportorului și a raportorului din umbră. Vă mulțumesc și eu, spune președintele. Cu aceasta închidem și acest punct de pe ordinea de zi. Următorul punct este un schimb de opinii cu comisarul Karel de Hucht, care trebuia să aibă loc la ora 5. Sunt informat că domnia sa va sosi aici la ora 5. Deci, ia, iată, am uh, reușit mult mai repede decât de obicei să încheiem discuțiile, așa că putem lua o pauză până la ora 5. Vă mulțumesc! Okay, colleagues, let's uh, resume our proceedings. Eh, luăm ședința, stimați colegi. Am uh, bucuria de a-i ura din nou bun venit uh, comisarului de Gucht în sânul comisiei noastre, la ședințele noastre. De data aceasta Pe ordinea de zi avem niște subiecte foarte importante. Este vorba de viitorul politice comerciale, preferințele comerciale pentru Pakistan, pe care le-am discutat cu reprezentanții Comisiei, negocierile ACTA, politica de investiții străine a Uniunii Europene și Consiliul economic transatlantic și așa mai departe. Mă bucur foarte mult, domnule comisar, că sunteți un oaspete uh, atât uh, de des al comisiei noastre și atât de frecvent al comisiei noastre și sper să avem un schimb uh, de opinii foarte rodnic cu dumneavoastră dacă avem timpul la dispoziție și dacă considerați dumneavoastră, domnule comisar, că este nimerit, am putea să uh, discutăm și despre negocierile Mercosur. Dar, bineînțeles, vom avea și alte, altă dată prilejul de a discuta acest subiect. Dau cuvântul domnului comisar și după aceea reprezentanților grupurilor politice. Aveți cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îmi cer scuze pentru faptul că am întârziat. Am, uh, am avut o întâlnire cu directorul general al OMC, domnul Pascal Lamy, care a, a întârziat uh, și el la rândul său. Și am fost astfel prins între două um, angajamente. La Strasburg am avut uh, trei dezbateri foarte importante și um, miercurea trecută am, pentru prima dată am discutat chestiuni comerciale o întreagă seară, o premieră pentru Parlamentul European, chiar dacă cu toții probabil am preferat să fim într-un restaurant în La Petite France această seară, este un um, semn cum că politica comercială este foarte importantă și Parlamentul European este un actor important aici. Nu cred că are rost să discutăm uh, pe îndelete chestiunile de săptămâna trecută, dar în ceea ce privește Pakistanul și ACTA aș dori să vă spun câteva cuvinte. Dat fiind activitatea comisiei dumneavoastră în săptămânile viitoare, mă bucur că INTA dorește să rezolve această chestiune cât mai repede cu putință. Este nevoie să ne grăbim pentru a pune bazele unei dezvoltări și unei um, redresări de durată în Pakistan. Am avut, uh, discu- am avut discuții la DG Comerț în ceea ce privește Pakistanul și sunt gata să vă răspund la întrebările pe care le le veți adresa astăzi. În ceea ce privește acta, aș dori să reafirm ceea ce am spus la, la finalul discuției de săptămâna trecută. Este nevoie să avem o discuție neoficială, consolidată. Dacă observați neajunsuri în acest uh, acord, vă rog să mi le semnalați. Trebuie să vedem exact care sunt problemele în egală măsură, trebuie să vedem ce înseamnă acest acord. Este vorba despre uh, ocrotirea principalelor uh, active ale uh, economiei bazate pe cunoaștere. Prioritățile noastre se bazează, se vor, vor fi um, semnalate în cadrul uh, Uh, strategiei 2020 uh, vor fi prezentate la începutul lunii noiembrie. Mă bucur că INTA va întocmi un raport din proprie inițiativă pe acest subiect și că va avea loc o dezbatere după aceea. În ceea ce privește activitatea noastră viitoare, aș dori să spun câteva cuvinte în ceea ce privește uh, regulamentul de preferințe generalizate uh, Comisia desfășoară o evaluare a impactului a acestui plan GSP, care va cere ca procedura normală să fie aprobată de aceste consilii ale studiilor de impact. După câteva săptămâni, raportul va fi publicat și îl veți avea la dispoziție. La începutul 2011, Comisia vă va oferi un raport privind statutul ratificării uh, sistemului GSP Plus și a convenției respective, precum și a țărilor care beneficiază de acest sistem, precum și a recomandărilor din partea organismelor um, uh, relevante. Sperăm să facem o propunere până la sfârșitul primului um, trimestru al uh, lui 2011. Noi dorim uh, să simplificăm această, acest sistem, regim GSP, pentru ca acesta să devină un instrument mult mai eficient pentru dezvoltare economică și socială. Tratamentul um, comercianților uh, mai mari uh, este, precum și consolidarea sistemului GSP Plus, uh, vor fi elementele de care ne, va, ne vom ocupa. Vom încerca să îmbunătățim acest sistem pentru a asigura implicarea tuturor părților interesate pentru a, pentru retragerea sau reactivarea preferințelor. Încercăm să oglindim noul aspect interinstituțional cu rolul consolidat al Parlamentului European. În ceea ce privește investițiile, am luat notă de îngrijorările Comisiei exprimate în scrisoarea domnului profesor Morera din septembrie anul trecut. Aștept cu nerăbdare să ascult părerea Parlamentului European în ceea ce privește politica de investiție propusă și aștept raportul ca răspuns al uh, comunicării noastre din luna iulie. În ceea ce privește negocierile în, în derulare, ar trebui să um, respectăm calendarul de negociere. Comisia, la ora actuală, derulează trei negocieri foarte importante cu Canada, India și Singapore, iar partenerii noștri doresc uh, uh, să existe și negocieri cu privire la protecție a piețelor și asta pentru așa în interesul relațiilor noastre comerciale generale, ceea ce înseamnă că directivele noastre trebuie să um, să aibă o viteză de reacție aici și negocierile noastre trebuie să se bucure de viteza necesară pentru a ajunge la rezultate pozitive. Relațiile între Parlamentul European și Comisia sunt salutate aici. Vom trimite Parlamentului European un proiect al directivelor de negociere cu aceste trei țări odată ce vor fi adoptate de către Comisie. Discuțiile de la Consiliu și consultările cu Parlamentul European în ceea ce privește directiva de negociere modificată se vor încadra într-un calendar care ne va permite să avem discuții sub substanțiale cu partenerii noștri la începutul anului viitor. Va permite Comisiei să țină cont de poziția Parlamentului European în ceea ce privește politica de investiții viitoare în negocierile viitoare cu aceste trei țări. O altă chestiune instituțională o reprezintă comitologia. Aș dori să vă transmit un mesaj foarte limpede pentru a nu exista nicio îndoială în ceea ce privește părerile mele. Politica comercială trebuie să se supună regulilor de comitologie standard și asta fără nicio perioadă de tranziție. Acum, avem o legislație bine pusă la punct și nu se mai pot face excepții. Comisia dorește să se asigure că așa stau lucrurile mai, mai întâi în ceea ce privește regulamentele de comitologie orizontală și uh, apoi uh, privind legislațiile care vor fi adoptate în curând, sperând că Parlamentul European să ne susțină în aceste eforturi. Aș dori în egală măsură ca cu această ocazie să vă anunț că vom avea o nouă dezbatere și data a fost deja stabilită pe 17 decembrie pentru următoarea reuniune TEC. Din păcate, nu am putut avea o dată înainte de summitul uh, de pe 20 noiembrie între Uniunea Europeană și SUA. Avem totuși o ocazie excelentă pentru a uh, se spori rolul tecului, care trebuie să fie perceput în contextul unei cooperări mult mai bine reglementată. Acesta trebuie să dovedească mult mai strategic decât uh, până acum și trebuie ca activitatea sa să vizeze o mai bună integrare a pieței transatlantice. Trebuie să acționăm într-un mod coordonat pentru a face face uh, provocării um, inovărilor și economiei verzi. Trebuie să facem față noilor provocări pe care ni le pun economiile emergente. Nu putem face față acestor provocări peste noapte, bineînțeles, dar uh, sunt hotărât să facem acest uh, lucru și uh, să, să înștiințăm pe partenerii noștri americani de acest lucru, care se pare că până la urmă ne acceptă părerile. În ceea ce privește comerțul și drepturile omului, mâine se va vota un raport din proprie inițiativă privind această chestiune. Să vă spun cum văd eu lucrurile. Politica comercială uh, nu uh, are loc um, în vid, astfel încât trebuie să oglindească îngrijorările societății. Noi dorim să um, răspundem acestor îngrijorări subliniez faptul că comerțul a jucat un rol foarte important în uh, ameliorarea societății și a nivelului de trai în multe părți ale lumii. Politicile comerciale au, au reprezentat stimulente, uh, descurajări și încurajări pentru a se respecta mai bine convențiile internaționale cu privire la drepturile omului. Iată chestiuni care pot fi discutate împreună, dar trebuie să fim realiști în ceea ce privește rezultatele la care putem ajunge. Haideți uh, să nu, fim, să nu avem uh, țeluri prea mari pentru a nu fi dezamăgiți. În ceea ce privește drepturile omului, politica comercială nu este cel mai bun instrument, așa cum s-a văzut din sancțiunile comerciale. Iar al doilea rând, politica comercială ar trebui să atingă alte țeluri, cum ar fi și prosperitatea Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule, domnule comisar. Dau acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice, începând cu PPE-ul. Îmi dau seama, bineînțeles, că v-ați înscris uh, la cuvânt în uh, număr mare, astfel încât dau drumul la cronometru pentru a vă putea gestiona singuri intervențiile din partea PPE-ului, deci... Doamna Chris Hardrovo. Comisar, Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule comisar. Doriți să vorbesc în franceză? Pot să vorbesc și limba franceză, nu? Deci, așa cum uh, spuneam, încă o dată mulțumesc pentru că ați venit uh, în uh, comisia noastră și veniți atât de des. Uh, este greu să punem mâna pe dumneavoastră. O să pun o întrebare în numele grupului nostru politic. A spus că atunci când e vorba de comitologie în sectorul comerțului, vreți să abordați acest lucru exact așa cum se petrece și în alte domenii de politică. Dar comerțul nu este un sector de politici asemănător uh, relațiile cu Pakistanul, cu relațiile externe. Și eu și grupul meu vede o diferență, deci, între sectorul de uh, politică și cel al relațiilor externe, politică comercială. Care este modalitatea cea mai practică de cooperare în acest domeniu? Un alt uh, aspect. Recent v-ați referit la o serie de acorduri uh, uh, bilaterale care sunt negociate și nu am auzit prea mult despre OMC în ultima perioadă, însă am înțeles că ați avut o întâlnire cu Pascal Lamy. Credeți că există o posibilitate ca runda Doha să fie finalizată pentru că um, am fost implicați în aceste negocieri de câțiva ani uh, și nu știu dacă este calea bună pe care trebuie să o și dacă trebuie să păstrăm această cale. Un ultim aspect. Într-o discuție mai mult sau mai puțin uh, informală pe care am avut-o cu americanii, a fost subliniat faptul că Statele Unite și Europa împărtășesc aceleași valori uh, fundamentale. Iar atunci când uh, este vorba de uh, chestiuni de politică comercială, atât Statele Unite cât și Uniunea Europeană ar trebui să le raporteze împreună. Cum vedeți, de pildă, Uh, această uh, cooperare în raport cu Corea, de pildă. Ar trebui să lucrăm uh, împreună cu Statele Unite în această privință? Mulțumesc acum Cader Arif în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului comisar pentru unul dintre punctele pe care le-a menționat și anume chestiunea comitologiei. Uh, îi mulțumesc uh, pentru că și-a exprimat punctul de vedere cât se poate de răspicat în legătură cu poziția uh, Parlamentului uh, și mă bucur că Comisia susține poziția Parlamentului mai ales atunci când vedem că statele membre nu au chef să facă progrese uh, și preferă să se gândească că tratatul de la Lisabona nu uh, există și că ei sunt responsabili pentru politica comercială, ei și numai ei. Mulțumesc, uh, domnule comisar, uh, puteți să contați pe grupul din care fac parte să facem să avanseze această dezbatere. Acum, rapid, în ceea ce privește Pakistanul, nu am uh, putut să particip la dezbaterile care au avut loc adineauri, dinauri. Uh, exportă cam 900 uh, de milioane de euro uh, și la asta adăugăm încă 100 de milioane în plus și asta pentru, în principal, produse textile. Acest lucru are un impact, în mod clar, asupra terțelor țări cu care avem relații, țările din Mediterană și Turcia. Când am deschis uh, piața de asemenea și textilelor uh, din China cu, câteva, cu câțiva ani în urmă. Deci, întrebarea acum. De ce un regulament pe o perioadă de trei ani, de ce nu doi ani sau un an, având în vedere care este situația și evoluția acesteia? Uh, trei ani reprezintă exact o perioadă în care acordăm un statut GS GSP, de sistem generalizat de preferințe, ascuns uh, Pakistanului. În ceea ce fește acta, nu o să revin la temele dezbaterii pe care am uh, purtat-o în prezența dumneavoastră săptămâna trecută la Strasbourg. Uh, câteva Uh, preocupări, îngrijorări uh, legate de indicațiile geografice. Se pare că nu se schimbă prea mult în această privință. Apoi câteva uh, semne de întrebare semne, legate de chestiunea brevetelor, denumirile generice, libertățile individuale, cred că felul în care sunt cercetați, uh, percheziționați uh, călătorii la aeroport, poate că nu este cel mai bun lucru. Aici nu avem o legislație armonizată Iată câteva uh, puncte asupra cărora mă întreb și vă întreb uh, la ce servește acta și dacă avem într-adevăr nevoie, dat fiind că nu există niciun fel de progrese pe această uh, temă. Apoi, investițiile. Un subiect nou pentru noi. Un pachet de investiții pe de-o parte un regulament, iar pe de altă parte avem o comunicare în acest sens și trebuie să mă relaționez la această uh, chestiune. Suntem abia la începutul uh, drumului uh, ascult și aud toate întrebările care se pun astăzi, chestiunea reciprocității, care este analiza dumneavoastră pe această temă, apoi chestiunea legată de în raport cu fiecare uh, țară și o definiție a investițiilor străine uh, directe. Uh, oare în ceea ce această definiție trebuie să luăm în primul rând definiția Curții de Justiție sau trebuie să luăm legislațiile statelor membre? Care ar fi legislația pe această temă? Apoi, nu există numai investitorii privați sunt uh, cei care au dreptul să notifice uh, organismele uh, pertinente? Oare sindicatele nu pot avea și ele același rol? O să mă opresc aici, sunt multe semne de întrebare, însă am vrut să simțiți puțin care sunt întrebările pe care ni le punem în ceea ce privește Consiliul Transatlantic. Ehm, și programul, textul văd de astăzi, abia îl descoper. Sunt niște semnale pozitive ehm, pentru noi uh, regulamentul uh, prin care s-a tranșat uh, conflictul dintre Airbus și Boeing constituie pentru noi un punct de referință care este relația noastră cu americanii în astfel de cazuri și apoi o să închei cu comunicarea în ceea ce privește noua politică comercială a Uniunii Europene nu eu o spun, până acum a fost un eșec, nu o să intru în detalii. Eu sunt un apărător al reîntoarcerii la politicii industriale. Astăzi nu există politică industrială și mă bucur că nu există. Nu există decât acorduri și avem impresia că uh, Europa este gata să semneze toate acordurile de liber schimb fără să se gândească prea mult și o să mă refer și la acordul cu America de Sud care se referă numai la servicii. Cam atât. Uh, rapid uh, câteva semne de întrebare pe care vi le-am împărtășit. Nu mai avem mult timp la dispoziție, așa că am să-i rog pe intervenienți să vorbească foarte, foarte pe scurt. Intervenție fără microfon. Avem o listă practic aici, mai curând decât o listă de întrebări, o listă a evenimentelor din domeniul schimburilor economice, schimburilor comerciale din lume. Uh, nu vă faceți uh, griji, uh, nu o să vă rețin mai mult decât cel care a luat cuvântul înaintea mea. Vreau să vă pun însă patru întrebări țintite. În primul rând, acta, acolo comercial, contrafacere. este uh, problema confidențialității care se ridică aici, pentru că nu suntem la curent cu nimic. Atunci, dacă nu știm nimic, se propagă zvonurile. Cred că ar trebui să uh, instituim transparența și sunt sigură pentru că uh, vorbim cu toții de același lucru, uh, protecția drepturilor personale, internet și așa mai departe. Și asta pe bună dreptate. Însă vreau să vă spun că dreptul la proprietate intelectuală și contrafacerea reprezintă niște mari probleme ale anilor ce vor urma și ele depășesc uh, uh chestiunea internetului. Samsung atunci când uh, Uh, a apărut uh, iPad-ul, uh, a interzis importul timp de șase luni iPad-ului pentru ca să facă față situației, să vină cu o soluție. Cred că e nevoie de confidențialitate, dar în același timp și de transparență. În al doilea rând, Mercosur. Ați uh, luat notă de amendamentul important pe care Parlamentul uh, l-a votat săptămâna trecută într-o rezoluție. Numai importul de produse agricole pot fi uh, importate uh, în uh, Europa cu respectarea normelor minime. Este extrem de important acest lucru, pentru că acest lucru este creator de jurisprudențe pentru toate chestiunile politico-comerciale și sunt bucuroasă de acest lucru, pentru că în felul acesta văd eu reciprocitatea de care vorbim atât în ultimul timp. Însă aș vrea să-mi spuneți concret cum veți ține cont de această poziție a Parlamentului European în negocierile următoare cu Mercosurul. A treia problemă, legată de Pakistan. Desigur, uh, se pune problema textilelor, uh, etanolului, așa cum uh, v-a spus-o colegul meu Jado, și înțeleg și necesitatea de a trece la un acord oarecum special în felul său cu Pakistanul, care va avea un efect uh, pozitiv pentru pakistanezi. Însă aș vrea să știu ce prevede Comisia ca tip de evaluare, astfel încât bunăstarea uh, oamenilor din această parte a lumii să fie un aspect pozitiv. 4 și mă raliez celor spuse de uh, oratorul precedent, cum uh, gândiți acum relația comercială și cum uh, vreți să aplicați acest faimos principiu al reciprocității de care vorbim foarte mult, dar nu vedem nimic concret. Mulțumesc. Ah, Ianic Merci, Monsieur le Président. Eh, domnul Jadot, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Mi se cere să intervin cu privire la etanol, profit de acest lucru. Suntem într-adevăr foarte îngrijorați în legătură cu acest capitol, etanolul, în eh, planul de urgență eh, propus pentru Pakistan. Suntem surprinși că într-un plan care este menit să susțină pakistanezii victime ale insecurității animale. Se vorbește de biocarburanță și știm foarte bine exemplul Braziliei. Acest lucru este în detrimentul securității alimentare. Aș vrea să vă spun, însă să vă împărtășesc frustrarea mea. Mă așteptam să ne uh, prezentați lucrarea noastră din 9 noiembrie cu privire la strategia comercială până în 2020. Uh, nu ați uh, uh, extins, nu ați abordat în extenso acest subiect și aș vrea să vă fac să vă exprimați pe această temă. Mm, care este bilanțul pe care l-ați face Europei globale? Pentru că, așa cum a spus-o și Mariel, avem o evaluare care nu este prea roză care sunt uh, concluziile pe care le trageți din punct de vedere al strategiei? Cum integrați într-o dezbatere intraeuropeană, care este destul de dură astăzi, uh, modelele de export? Cum uh, strategia comercială europeană se transpune într-un echilibru intern și se pune întotdeauna problema modelului german de export, care se deschide dezbaterii în Europa? cum, uh, dacă uh, urmăm uh, concluziile grupului G20 de la Pittsburgh pentru reechilibrarea relației Uniunea Europeană-China, care este structura exportului, cum arată aceasta și asta pentru că ne aflăm în această nouă strategie comercială, cum integrați aici cerințele de mediu. Mulțumesc! Helmut Scholz de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. S-au pus foarte, foarte multe întrebări și multe dintre cele pe care le-am și eu depus se vor referi tocmai la cele spuse și indicate și de colegii mei. În primul rând, vă refereați la data viitoarei întruniri a TEC. Care va fi poziția noastră la negocierile de acolo și care va fi scopul acestei noi runde de negocieri privind provocările globale? Și cum vedeți în această lumină relațiile transatlantice pe plan bilateral, dar și pe plan global? În al doilea rând, veți rămâne în parametrii solicitării Parlamentului European de a prezenta și poziția Parlamentului la aceste negocieri. Pentru a spori transparența acestui proces și pentru a duce la mai multă deschidere către Parlament și Congresul, către Congresul American. În al doilea rând, vă mulțumesc pentru explicațiile oferite cu privire la întâlnirea de săptămâna trecută de la Strasburg. Cu toate acestea, am citit acolo ce se scria și cu literă mică. În germană se spune că trebuie să citești ce e scris și cu literă mică în documentul pe care îl consulți. Și acolo este, la nota de subsol numărul 2, cu referire la una din problemele rămase încă deschise, se referă la elemente pe care Statele Unite doresc să le excludă din sfera de aplicare a textului. Consider că asta ar putea duce la destul de multe ambiguități și contradicții în tratat. În final, aș avea și o întrebare cu privire la acordul de liber schimb care este în curs de perfecționare, datele care vor fi incluse în acest acord vor crea probleme în materie de medicamente generice, pentru că acele firme care produc generice trebuie să-și desfășoare propriile teste clinice, iar în India există o capacitate limitată de a efectua aceste teste clinice. Deci s-ar putea cumva să se renunțe la aceste specificări în textul tratatului de liber schimb. Și Dați-mi voie să spun că doar aici sunt rugat să pornesc microfonul înainte de a vorbi, spune vorbitorul. Vă mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să spun și eu, ca și primul vorbitor, că această idee de deschidere, transparență și disponibilitate este pe deplin lăudabilă. Spunea cineva că Imperiul Britanic s-a prăbușit din cauza proastelor maniere. Așa ceva nu poate fi spus în legătură cu dumneavoastră, domnule comisar. N-am să vorbesc foarte mult, dar aș dori să subliniez trei lucruri. Una, unul dintre consecințele tratatului de Lisabona a fost codecizia, puterea de codecizie, implicarea Parlamentului în acordurile comerciale. Transparența este un lucru pozitiv, în mod normal și consecințele acestea sunt de regulă pozitive. Cu cât dai dovadă mai multă transparență, cu atât mai bine se desfășoară procesul de luare a deciziilor. Totuși există un risc, un risc semnificativ și am văzut multe exemple în acest sens în activitatea anterioară a acestei comisii. Ce se întâmplă? Se politizează politica economică. Nu este în interesul consumatorului european să avem de a face cu astfel de politizare. Uh, Consumatorul european vrea o politică integră în materie de schimburi comerciale și, domnule comisar, sper că dumneavoastră veți fi un păzitor al acestei integrități în materie de politici comerciale. Două comentarii aș mai avea în legătură cu țările din Commonwealth. Evident, o zonă de interes deosebit pentru Marea Britanie și pentru Partidul Independenței din Marea Britanie. Uh, am avut o dezbatere cu privire la propunerea referită la Pakistan, pe care o sprijinim și le spuneam colegilor mei din comisie că, într-adevăr, aceste propuneri merită lăudate și domnului Arif, dacă nu mă înșel, aș dori să-i spun că e nevoie de trei ani pentru că un an nu e mare lucru. Dacă oferim acest regim preferențial pentru un an, nu facem nimic. Dar trei ani înseamnă de 9-10 ori mai mult decât un an. Și de asta avem trei ani. Și de asemenea, aș dori să le spun colegilor că dacă au întrebări cu, cu în legătură cu pe, oferta către Pakistan, sunt dispus să discut cu dânsii și să clarificăm aceste aspecte. Aș fi, aș fi dorit să mă refer și la situația din Sri Lanka, însă n-am să o fac acum. Și un ultim lucru, îmi pare rău, colegul Higgins nu este aici să audă și el. Există o critică bine formulată din stânga spectrului politic, conform cărea subvențiile europene duc la măsuri de dumping în lumea a treia, dezavantajându-i pe fermerii de acolo și colegul Joe Higgins a subliniat foarte bine acest lucru. Reprezentații comisiei nu mai auziseră așa ceva. Însă, ideea circulă de vreo 30 de ani și este un lucru pe care și noi îl avem în vedere și care ne îngrijorează foarte mult. Și l-aș întreba pe domnul comisar uh, dacă în ciuda multelor lucruri pe care le face în alte domenii, l-aș ruga să examineze și această situație a subvenționării și a exportului de produse agricole subvenționate. Trebuie să vadă care este efectul acestor exporturi asupra țărilor în curs de dezvoltare. Domnule comisar, mai am uh, trei persoane care s-au înscris cu întrebări, dar timp nu avem decât până la 6 și 10. Ați dori să răspundeți la primul set de întrebări și să-i lăsăm pe ceilalți trei apoi să-și pună întrebările? De, am undeva la 25 de întrebări pe listă. Întrebările puse doar de domnul Arif sunt un fel de dicționar la rus al întrebărilor. Dați-mi voie să încep și să vedem unde ajungem. Domnule Cristo, comitologia ne, ne arată următoarele. Într-adevăr, în politicile, în materie de politici comerciale există și o dimensiune politică, pe de altă parte există una tehnică și relevanța economică a acestor politici este limpede, putem discuta la nesfârșit despre asta, însă ideea centrală este că în tratatul de la Lisabona se spune foarte limpede că nu se face nicio distinție pentru comerț. Asta e tot. Eu am fost sunt avocat de 25 de ani. Se poate găsi un argument în favoarea oricărui lucru sau principiu, însă tratatul uh, a fost semnat de toate statele membre, inclusiv de Germania și asta este. În tratat nu se face nicio distinție specială pentru comerț. Dincolo de asta, sunt de acord că există într-adevăr și o componentă politică, dar nu e un lucru chiar îngrozitor. În ceea ce privește OMC-ul, am avut o discuție cu Pascal Lamy ne întâlnim uh, destul de des și vorbim și la telefon destul de des. Uh, el face tot ce îi stă în putere pentru a păstra discuțiile pe făgașul adecvat și încercăm să implicăm mai bine și pe omologii noștri americani. Însă nu este ușor să știi exact ce au de gând americanii trebuie să mai așteptăm puțin înainte să ne lămurim. Trebuie să vedem uh, care va fi rezultatul alegerilor și după aceea probabil se vor limpezi și opțiunile lor politice. Oricum, aceste probleme fi discutate la Seul, în G20, nu au avut nicio problemă în a le include pe ordinea de zi și acolo Uniunea Europeană va insista ca aceste negocieri să se încheie cât de rapid posibil. Propunerea de a negocia împreună cu americanii. Am spus deja că s-ar putea face asta, de exemplu, în materie de un acord de investiții cu China, nu cred că se poate face asta când e vorba de acorduri de liber schimb, pentru că aici există și o dimensiune concurențială. Până acum, cel puțin, noi am putut prezenta tratatele Parlamentului European și Statelor Unite. Ei au acorduri cu Corea de Sud uh, și Panama și alte țări cu anii nume și încă nu le-au prezentat. Însă, da, am putea negocia împreună, de exemplu, uh, cu privire la acordul cu China, dar asta trebuie, este o decizie care trebuie să fie luată la nivel foarte, foarte înalt. Uh, răspunzând la întrebările domnului Caderarif, am să spun următoarele. Uh, sunteți de acord cu mine în ceea ce privește mitologia, dar nu în ceea ce privește și celelalte aspecte. E un început bun până la urmă. E un început. De ce trei ani pentru Pakistan? Uh, e bine, fiindcă trebuie uh, să fie vorba de un ciclu comercial aici. veți, va trebui să hotărâți uh, situația Pakistanului pentru următorul regim uh, de preferințe uh, generalizate. Dumneavoastră luați până la urmă hotărârea și soarta Pakistanului este în mâinile dumneavoastră. În ceea ce privește acta, aici, da, înțeleg câteva lucruri De 8 luni sunt uh, comisar, uh, am preluat funcția de comisar pe privind comerțul și am avut deja trei dezbateri privind acta. Și de fiecare dată s-au adresat aceleași întrebări, s-au primit aceleași răspunsuri. E vorba despre faptul că nu e vorba de critică aici, fiindcă e vorba despre niște realități, niște evidențe, dar uh, întotdeauna se pun aceleași întrebări. Încă o, și încă o dată, dumneavoastră ați adresat aceleași întrebări privind um, indicațiile geografice. Aici am făcut un mare pas înainte fiindcă exista un refuz uh, răspicat din partea americanilor în ceea ce privește indicațiile geografice, pe când uh, acum principiul uh, legalității drepturilor intelectuale este consfințit și, cea, și în ceea ce privește uh, consolidarea granițelor și aici uh, se garantează acest principiu. Deci am făcut un mare pas înainte, după cum spuneam. Dacă considerați că este posibil uh, să se negocieze cu americanii egalitatea totală în ceea ce privește indicațiile geografice, eu uh, vă numesc uh, trimisul meu special uh, în uh, aceste negocieri cu americanii. Am mers foarte departe pentru a reuși să forțăm mâna americanilor în ceea ce privește indicațiile geografice și cred că rezultatul nu e rău deloc. Nu înțeleg legătura făcută între brevete și medicamentele generice. Acta exprimă foarte limpede lucrurile în ceea ce privește medicamentele generice și acordurile vor urma această linie. La ora actuală se desfășoară discuții între Uniunea Europeană in și India și Brazilia, de cealaltă parte, în ceea ce privește situația care va urma. Sper că, cred că ne îndreptăm spre un acord, într-adevăr. Ne-am confruntat cu probleme, mai ales cu un stat membru, uh, care a oprit niște transporturi ce tranzitau teritoriul, dar am rezolvat această problemă. M-am exprimat foarte clar, acesta este un, accesul la medicamente este un drept fundamental, accesul la medicamente generice, și la medicamente în general pentru țările în curs de dezvoltare. Aici eh, nu sunt de acord cu orice limitări, orice constrângeri în eh, acest eh, domeniu. În ceea ce privește libertățile individuale, am spus acest lucru în nenumărate rânduri. Sper că până la votul din plenară vă veți schimba părerea, dar eu nu pot decât să repet ceea ce am mai spus. Acest lucru nu se regăsește în text, iar acta nu schimbă dreptul material. Dacă un stat membru deține o persoană la frontieră și efectuează controluri, aceasta este autoritatea și dreptul statului membru, dar nu e nici vina mea, nici vina dumneavoastră a Parlamentului European faptul că acest lucru uh, se întâmplă, dar în acta nu există prevederi care să ofere această posibilitate sau posibilități suplimentare în acest sens. Și până la urmă, ce rost are, păcat că nu ați putut să fiți prezenți la această dezbatere, fiindcă la sfârșitul dezbaterii în plenară, săptămâna trecută, uh, am uh, făcut referire la un uh, element care nu este menționat aproape niciodată. Este vorba de importanța pentru lucrătorii noștri, pentru economia noastră, pentru cercetătorii noștri, pentru milioane de oameni a căror slujbă depinde de drepturile de proprietate intelectuală. Vorbind despre ieșirea din criză și despre faptul că e nevoie de, de mai mult efort în acest sens, de, de mai mare ocupare a forței de muncă și după aceea spunem ce rost are să protejăm uh, drepturile de proprietate intelectuală. Mă uimește asemenea atitudine. Nu se vorbește niciodată despre efectul pe care l-ar putea avea acta asupra ocupării forței de muncă, chiar dacă vorbim despre o sumedenie de lucruri. În ceea ce privește investițiile, în ceea ce privește plângerile, cine poate introduce o astfel de plângerile, aici vom, aici respectăm ceea ce se întâmplă pentru instrumentele de, de protecție comercială sunt uh, gata să vin din nou în fața dumneavoastră în momentul în care comunicarea va fi adoptată de colegiu, dar cred că nu are rost să mă pronunț acum, să spunem să spunem cum stau lucrurile. În momentul în care comunicarea nici măcar nu a fost adoptată în cadrul colegiului, dar imediat ce se va întâmpla acest lucru, vă vin din nou la dumneavoastră în fața Parlamentului European și vom avea o discuție mai amănunțită. În ceea ce privește confidențialitatea, domnule de Sarnes, sau transparența. Comisia Europeană a cerut ca textele să fie publicate. Iar uh, cel mai recent document, cel de la Tokyo, a fost publicat la patru zile după discuții. Patru zile. Deci e vorba de, de textul ad literam cu uh, acele șase rezerve, între ghilimele, care existau care și care mai subzistă la nivel la, uh, de partea um, europeană și americană. A existat un aspect privind mediatorul. Uh, l-am, ne-am adresat la mediatorul european pentru a întreba dacă transparența trebuie să fie totală la nivelul acordurilor comerciale, negocierilor comerciale. Parlamentul uh, nu trebuie să aibă încredere în executiv, înțeleg acest lucru, dar aveți încredere în mediatorul european. Iar acesta a spus că nu, comisia poate să păstreze unele documente confidențiale, fiindcă altfel poziția uh, sa de negociator ar fi slăbită. Și așa s-a întâmplat. Noi am făcut tot ce ne-a stat, în putin, ne stat în putință pentru a vă înlesni uh, negocierile și le dumneavoastră traiul în ceea ce privește negocierile, dar nu pot să periclitez uh, situația nego- negociatorilor mei, dar știți uh, foarte bine acest lucru. Eu, eu cred că sunteți aici experți uh, privind acta. Este subiectul Parlamentului European prin excelență. Avem o sumedenie de experți aici. Eu Mie mi-a trebuit luni de zile pentru a deveni expert, nu sunt expert, dar pentru a înțelege acest subiect foarte complicat. Dar eu mm, îmi dau seama că pentru dumneavoastră, simați membri ai Parlamentului European, este mult mai ușor. În ceea ce privește Mercosurul, da, într-adevăr, ați votat o rezoluție și dacă, treb- dacă o vom aplica ad literam, trebuie să oprim toate negocierile comerciale în desfășurare. Da, Așa este, iar condițiile pe care le-ați votat în această rezoluție, aveți o dreptul să o votați, într-adevăr, nu corespund criteriilor, nu corespund deloc criteriilor uh, OMC. Deloc. Este vorba de criterii cum ar fi sănătatea, sănătatea noastră a tuturor, uh, a rasei umane, după aceea este vorba de considerații etice pe care le împărtășesc, bineînțeles, dar aceste, acestea nu se regăsesc între criteriile OMC în ceea ce privește stoparea importurilor, de pildă. Și părerea dumneavoastră despre reciprocitate ar însemna să oprim orice negocieri. Bine, doamna, există o diferență între a um, avea o aplecare către ceva și a considera că acest lucru poate fi aplicat. Și eu am spus că dacă am aplicat tot, atunci ar trebui să încetăm orice nego- negocieri. Dar, într-adevăr, puteți, nego- puteți vota un document care cere comisiei să oprească toate negocierile comerciale. Dar uh, această rezoluție pe care doriți să o impuneți uh, ne va, ne va cere acest lucru. Deci, atenție, să vedem cum putem integra acest lucru în procesul de negociere. Nu putem să, urm, să urmăm orbește această, nego- această rezoluție. Nu se poate. Pakistanul, acum. Dumneavoastră știți foarte bine uh, care este măsura luată. Comisia a făcut o propunere în ceea ce privește Pakistanul la cererea Consiliului European. Consiliul European ne-a solicitat să facem o propunere în acest sens. Din câte știu eu, toate statele membre sunt reprezentate în Consiliul European la cel mai înalt nivel, iar toate hotărârile se iau în unanimitate. Pachetul propus este unul foarte moderat. nimeni nu este de acord cu el. Unii spun că mm, ar trebui să meargă mai, să meargă mai departe, Ast, alții spun că din potrivă. Nici pakistanezilor nu le convine foarte mult acest pachet, deci nu place nimănui, ceea ce mă face să cred că poate <laughs> propunerea este una bună și că poate mm, se referă la ceea ce este posibil să se facă în situația actuală ceea ce am dorit noi. Ne-am dorit ca impactul să fie pozitiv, bineînțeles, dar putem să măsurăm acest lucru. Nu prea văd cum am putea <laughs> face acest lucru, nu e atât de ușor, fiindcă, așa cum s-a spus, există și un element politic aici. Deci nu se prea poate măsura șefii de stat și de guvern sunt cei care au luat această măsură și care au hotărât să se propună ceva, ceea ce am și făcut. În ceea ce privește reciprocitatea, da, domnule președinte, așa e, da, <laughs> aveți dreptate, dar nu avem timp, dar mi s-au adresat întrebări, trebuie să răspund în ceea ce privește reciprocitatea. Ei bine, da, noi ne ocupăm de o propunere în acest sens. Și știm cum trebuie să mergem mai departe, dar înainte de a face o propunere, trebuie să avem o evaluare de impact, sau mai multe evaluări de impact, ceea ce durează câteva luni bune și nu vom fi în măsură să vă prezentăm un text uh, înainte de luna iulie, poate chiar septembrie 2011, dat fiind termenele care trebuie respectate. Nu înțeleg acest lucru, fiindcă e vorba de o chestiune politică după mine și cred că e destul de ciudat faptul că, uh, da, e vorba de, de un consens în cadrul comisiei, trebuie să se ia măsuri aici, după aceea termenele uh, Uh, ne cer să așteptăm 9 luni înainte de a vă face o propunere legislativă dumneavoastră Parlamentului European. E destul de ciudat, a trebuit poate regândit uh, această procedură, dar procedura este deja literă de lege și, la, uh, și de fiecare dată mi se cere, ni se cere cu evaluare mai mult, din ce în ce mai multe evaluare. evaluări. Domnule Jadot, într-adevăr, etanolul nu... bine, nu, o să vă spun de ce am inclus etanolul. Fiindcă era vorba numai de produse textile, dar marea parte a exporturilor din Pakistan uh, se referă la produse textile și am vrut să adăugăm niște produse care uh, nu sunt textile, fiindcă altfel industria textilelor va spune că ei sunt singurii vizați. Intervenție fără microfon. Da, da, cu siguranță, dar vă spun de ce am făcut acest lucru și e vorba aici despre o cantitate limitată. Ei bine, comunicarea, am spus deja că odată ce va fi definitivată voi veni din nou fața Parlamentului European. Eu nu am înțeles niciodată de ce Germania este criticată pentru că exportă mult. Ar fi uh, foarte bine ca toate statele membre să facă acest lucru. Mie mi se pare ciudat să critici un stat membre, fiindcă este uh, cel mai mare exportator. Nu văd cu ce greșește dacă um, desfășoară aceste exporturi în modul în care o face. Ne interesează, bineînțeles, mediul înconjurător și se oglindește acest lucru în comunicare. Acesta este unul dintre elementele de care ținem cont. În ceea ce privește um, Consiliul Transatlantic, Aici încercăm să stabilim o agendă care ne va permite să avem o perioadă de reflexie comună în ceea ce privește relațiile economice transatlantice și mondiale, criza financiară, redresarea economiilor, transferul de guvernanță, precum și, în același timp, un uh, caracter mai concret al um, acțiunilor noastre. Ne referim aici la inovare și la um, piața transatlantică, precum și economiile verzi. Avem aici propuneri foarte clare și sperăm să... Nu, nu sunt neapărat sigur de acest lucru, dar cred că vom reuși să obținem rezultate și în acest sens. În materie de patentă, cred că v-am răspuns deja și ar mai fi un lucru, uh, observațiile domnului Darmouth, uh, într-adevăr, în materie de transparență, opiniile mele sunt bine cunoscute, la fel și în ceea ce privește programul de asistență pentru Pakistan și apoi cu privire la subvențiile uh, din agricultură care duc la prețuri de dumping. Da, în trecut așa era situația, însă știți că acum uh, subvențiile sunt parte din acea, așa, zis, așa zisă green box, cutie verde și suntem astfel în prezent uh, printre principalii exportatori de produse agricole, dar nu printre principalii vinovați în acest sens. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru că ați încercat să răspundeți la atât de multe întrebări. V-aș ruga să mai stați câteva minute, pentru că n-aș vrea ca trei dintre colegii noștri să nu aibă ocazia să-și pună întrebările. Am să le dau câte un minut fiecare dintre dânsii și dumneavoastră două minute să răspundeți. Asta ca să nu întârziem foarte mult și următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Mulțumesc. Mulțumesc. Trei întrebări. În ce privește războiul uh, valutelor, aș vrea să știu care pot să fie efectele comerciale pentru Uniunea Europeană dacă nu se restabilește uh, rata de schimb echilibrată, în speță China, uh, Statele Unite și Europa vreau să știu dacă în colegiu a existat o discuție între dumneavoastră care promovați interesele comerciale și comisarul care răspunde de monedă și Banca Centrală pentru a vedea dacă nu se pot întreprinde măsuri comerciale, pentru că al minter e adevărat devalorizarea celorlalte monede dezechilibrează schimburile comerciale. În al doilea rând, în ceea ce privește această problemă a reciprocității, am impresia că suprapunem două dezbateri. Pe de o parte, dezbaterea asupra faptului că am acceptat deschideri asimetrice cu țările în curs de dezvoltare, sistemul de preferințe generalizate și uh, Doha, runda Doha menține această idee și anume deschiderea care ni se cere nu este aceeași pe care, uh, se, uh, pe care o vom cere în alte cazuri. Apoi piața publică, aici e reciprocitatea și aveți dreptate, însă mai este și o altă dezbatere în legătură cu marja care trebuie lăsată politicilor naționale și mă gândesc în special la serviciul public. Uh, aș vrea să știu uh, um, care este doctrina dumneavoastră. Reciprocitatea, da, este un aspect, dar asta înseamnă că uh, vom renunța um, la ideea ca puterile publice să reglementeze în ceea ce vește utilitățile de electricitate. Apoi, ultima întrebare. A spus că v-ați, vă gândiți la schimbările climatice și dezvoltarea durabilă. Care va fi responsabilitatea socială a întreprinderilor, pentru că în această comunicare știm că uh, se uh, pregătește și o altă comunicare din partea uh, Comisiei. Nicolas Rinaldi. Following last week debate. Chiar și după dezbaterea de săptămâna trecută privind Pakistanul, n-am înțeles, după intervențiile reprezentanților comisiei, n-am înțeles cum stau lucrurile. Bine, sprijinim propunerea comisiei, o sprijinim. Însă, eu n-am înțeles următoarele există în acel pachet măsuri pe care Comisia intenționează să le prezenta pentru a face ca acest pachet să fie mai durabil, mai sustenabil pentru sectorul cel mai afectat, și anume sectorul textilelor. Spuneam data trecută la plenară că vrem să înțelegem dacă există vreo reflectare a acestui aspect în propunerea comisiei în acta. Cu toți suntem specialiști în acta. Nu e cazul, evident. Însă, aceste indicații geografice vor fi mult mai slab protejate decât mărcile înregistrate. Asta înseamnă pierderea de locuri de muncă, lucru care ne preocupă foarte mult. În final, colegul nostru, Engström de la Verzi, vă mulțumesc o întrebare cu privire la indicația geografică în acta. Spuneați că americanii au refuzat să includă aceste indicații geografice, înțeleg de ce nu vor asta. Dacă ne uităm la alineatele 1, 2 și 3 din, din acord, ni se spune că această desemnare de origine nu este protejată. Știm că în Statele Unite aceste indicații geografice nu sunt protejate. Deci, se pare că indicațiile geografice nu sunt în acord, însă dumneavoastră spuneați că a fost rezultat bun și că a existat un alt raport care sugera că au fost prinse în text. Dar se pare că nu sunt prinse în text. Ați putea clarifica acest aspect. Vă mulțumesc. Câteva minute pentru a răspunde la fiecare întrebări. întrebare. La ultima întrebare. Acta nu este un tratat menit a modifica legi organice, o lege fundamentală în materie de indicații geografice. Acta nu poate schimba legislația privind indicațiile geografice în Statele Unite. Acta însă urmărește impunerea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, Ce e vorba acolo de un tratament egal pentru toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv indicația geografică. Acest lucru a fost refuzat la început, dar acum a fost acceptat. Asta se poate face doar în acele țări unde indicațiile geografice sunt recunoscute. Și asta ne spune acta. Și de asta este și vorba. E vorba de a impune respectarea dreptului material. Dacă nu există drept material, nu, pot, nu, nu poate fi vorba de impunerea respectării unor astfel de norme. În practică, dacă ne gândim, de exemplu, la cazul uh, unui stat ca Singapore, se protejează aceste indicații de origine, există un registru național, se poate face, impune respectarea acestor norme chiar la frontieră și se poate face distinția între utilizator final și produse în tranzit. La nivelul Comisiei Europene, noi putem să ne concentrăm asupra recunoașterii acestor indicații geografice, însă nu e ușor, pentru că multe țări nu operează cu așa ceva și asta nu se poate face prin acta. Sper că v-am explicat suficient de limpede. Pot exista compensații? Ne gândim la comisie, am auzit uh, ce ați spus în intervenția noastră la plenară și o să vedem într-adevăr dacă acest aspect este eligibil sau nu. Iar la cealaltă întrebare, cred că am răspuns deja când am răspuns colegului dumneavoastră, există o recunoaștere, dar una parțială, pentru că multe țări refuze să își protejeze aceste indicații geografice. Însă, nu e adevărat că vom pierde slujbe din cauza acta, nu vom câștiga locuri de muncă. Recunoașterea înseamnă mai mult decât situația anterioară, deci acolo este o mică contradicție în ceea ce spuneți dumneavoastră. Războiul monedelor, dacă ne gândim la măsuri comerciale în acest moment. Această întrebare mi-a fost deja adresată în plenară, dacă nu mă înșel, da, spune domnul comisar, și în momentul de față nu există o propunere de a avea măsuri comerciale, așa cum s-a avut în vedere sau cum este avut în vedere în Statele Unite. Și anume, Camera Reprezentanților a votat o rezoluție și acum același lucru trebuie să se întâmple și în Senat. Este un fel de procedură de codecizie avându-l pe președinte ca arbitru. Deci nici în Statele Unite nu există o legislație. Acest lucru însă se dezbate uh, Uh, în uh, Congres, uh, dar deocamdată nu avem nicio idee în acest sens. Reciprocitatea, da, lucrăm la un instrument pentru piețele publice, dar, într-adevăr, există și serviciile de interes public. Aici nu este numai o chestiune de comerț, există directive aceasta va avea un impact asupra politicii comerciale la momentul cuvenit. Dacă ne gândim și la aspectele sociale, da, am încercat în această comunicare să avem în vedere toate aspectele uh, mai ales aspectele sociale în dezvoltare, și am intenția să fac o comunicare specială pe tema comerț și dezvoltare. Încercăm să avem uh, o uh, abordare um, holistică pe această temă. Mulțumesc, domnule comisar. A fost un schimb uh, de puncte de vedere uh, bogat. Uh, poate că data viitoare vom limita domeniile pe care ne propunem să le discutăm. Nu vă invidiem deloc poziția de comisar și rolul. Noi vrem să fim negociatori mai degrabă dar, desigur, ne place extraordinar să punem întrebări în legătură cu modul în care evoluează negocierile. Așa încât vă mulțumesc pentru explicații și pentru efortul făcut de a răspunde la toate întrebările care v-au fost adresate.